Kolleginnen und Kollegen, ich äh, darf Sie sehr herzlich. Stimați colegi, dați-mi voie să vă adresez un călduros bun venit la această ședință. Am ajuns la Punctul 10 de pe ordinea de zi, situația relațiilor Uniunea Europeană-Rusia. Raportor este colegul nostru Lanz Bergis. Există și deputați ai Parlamentului European care reușesc să facă o carieră. Deci vreau să te felicit pentru alegerea ta ca președinte al Partidului Conservator din uh, Lituania. Bun, <laughs> că grupul social-democrat nu prea aplaudă. Avem un raport care are o puternică tentă politică. Au existat 463 uh, de amendamente, s-au uh, găsit până la urmă 34 de formule de compromis. A avut loc o ședință a raportorilor din umbră, care a fost încununată de succes până la urmă și avem speranța că vom putea să cădem de acord asupra opiniei generale legate de acest raport. Domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. După cum am mai avut ocazia să spun în cadrul comisiei noastre, a fost o sarcină foarte dificilă să realizez un raport în legătură cu situația relațiilor dintre Uniunea Europeană-Rusia, bazându-ne pe toate informațiile de care am dispus și pe cele pe care le primim dinspre Ucraina și dinspre Rusia, Ă, într-adevăr, ați avut dreptate când ați spus că am primit aproape 500 de amendamente la acest raport. Am ă, elaborat deja 32 de ă, amendamente de compromis și sunt recunoscător raportorilor din umbră, chiar dacă discuțiile au fost foarte înfierbântate Deja asupra 30 din uh, amendamentele de compromis am reușit să cădem de acord. Uh, a mai rămas foarte puțin de rezolvat, dar uh, am încredere în spiritul de cooperare și cred că vom găsi până la urmă soluții finale, pentru că ne bazăm pe un principiu. Ne dorim ca mesajul Uniunii Europene și Parlamentului European către Moscova trebuie să fie foarte clar. Și pentru a avea un mesaj clar, trebuie să acționăm uniți, trebuie să existe o largă uh, susținere a acestui raport. Spre asta tindem. Dacă ne mai acordați puțin timp, cred că că vom reuși să realizăm și ultimele amendamente de compromis. Esența acestui raport trebuie să fie deci un mesaj, un mesaj adresat Rusiei că Uniunea Europeană va urmări relațiile uh, noastre mult mai strâns și dintr-o altă perspectivă decât am uh, avut-o până acum. Acordul de parteneriat și de cooperare, care încă funcționează și definește relațiile Uniunea Europeană-Rusia, trebuie să se bazeze pe democrație și pe respectarea drepturilor omului. Ele definesc, de fapt, relațiile noastre și cred că este momentul potrivit să spunem că aceste principii nu au fost respectate. Deci acest raport trebuie să amintească de faptul că Uniunea Europeană urmărește respectarea acestor principii, statul de drept um, uh, și acordurile pe care le-am încheiat cu Rusia până la declanșarea evenimentelor din Ucraina trebuie să fie respectate în continuare. Acest lucru este de maximă importanță din perspectiva noastră a continentului european. Bineînțeles că trebuie să vorbim și despre stimularea Rusiei de a reveni la respectarea acestor înțelegeri. Iar Uniunea Europeană a consumat mult timp pentru a dezbate. Acum trebuie să vedem ce uh, stimulente trebuie să acordăm Rusiei pentru a se întoarce la stadiul anterior de cooperare. Și uh, eu cred că din acest punct de vedere există uh, necesitatea de a înțelege că nu doar uh, stimulentele sunt o problemă. Dacă o țară nu este motivată, nu dorește să adere la uh, Uh, principiile și uh, acordurile încheiate anterior, atunci nu uh, vor fi acordate și aceste stimulente. Deci ne aflăm într-un fel, într-un moment de răscruce în relația cu Rusia. Dacă acordurile se vor respecta, dacă integritatea teritorială a Ucrainei va fi respectată, dacă statul de drept va fi respectat și um, atunci, sigur, um, relațiile noastre au un viitor. Dar dacă aceste condiții nu se îndeplinesc, dacă uh, acordul de la Minsk va eșua, atunci Uniunea Europeană dispune de alte mijloace uh, pentru a transmite un mesaj mai sever către Moscova. Deci, aștept dezbaterea care va urma. Știu că sunt mulți colegi care doresc să intervină în dezbatere. Mulțumesc pentru atenție. Președintele. Mulțumesc. Domnul Preda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi avea o intervenție foarte scurt. Doresc să îl felicit pe raportorul nostru și să Mulțumesc și raportorilor din uh, partea celorlalte grupuri politice, pentru că uh, înțeleg că s-au discutat deja 32 de amendamente de compromis. Uh, este important, într-adevăr, să finalizăm cu bine aceste negocieri, pentru că nu putem să vorbim pe mai multe voci ca reprezentanți ai Parlamentului European în această chestiune chestiune. Este într-un fel uh, ultimul minut uh, pentru finalizarea negocierilor pentru a încheia în bune condiții aceste amendamente de compromis. S-a desfășurat până acum o foarte bună activitate. Ajungem uh, aproape de linia de finish și vreau să încurajez pe toți să colaboreze. Mulțumesc! Doamna Iaconsari. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu uh, m-am bucurat să constat că s-a încheiat traducerea uh, și că astăzi dispunem și de cabină de finlandeză. Acest raport uh, va avea într-adevăr un impact politic însemnat. În ce privește relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia, Parlamentul European uh, a făcut eforturi pentru a elabora o opinie și, așa cum a spus și domnul Landsbergis, acest raport va trebui să fie susținut de o largă majoritate. Uniunea Europeană până acum uh, a reușit să uh, creioneze o politică comună vis-a-vis -vis de Rusia. Acest lucru este foarte important și eu cred că trebuie să fim foarte fermi în abordarea noastră vis-a-vis -vis de implementarea acordului de la Minsk. Trebuie să fim foarte hotărâți, trebuie să fim foarte hotărâți și în ce privește uh, înțelegerile în cadrul OSCE. Trebuie să Uh, creăm garanția că uh, OSCE-ul uh, va putea să fie susținut inclusiv în relația vis-a-vis de Rusia. Dar dincolo de această abordare comună trebuie să înțelegem și nuanțele abordării poziției noastre vis-a-vis -vis de Rusia. Trebuie să stabilim niște obiective pe termen lung, Ceea ce este important uh, este că trebuie să solicităm și uh, Uh, să creăm condiții pentru ca Ucraina să poate să-și dezvolte uh, propria politică, să ofere propriile soluții și acestea să fie respectate de către comunitatea internațională, bazându-se, bineînțeles, pe regulile uh, statului de drept și dreptului internațional. Deci, pentru a ă, nu mai exista asemenea conflicte la granița Europei. De asemenea, trebuie să purtăm negocieri rotnice cu Rusia, pentru că există multe domenii în care deja cooperarea noastră este foarte bună și cred că trebuie să le menționăm și pe acestea în raport. Nu este vorba despre o discuție politică la nivel foarte înalt despre priorități și este vorba și despre relațiile noastre vis-a-vis -vis de cetățenii din uh, Rusia. Trebuie să avem o abordare uh, creativă față de uh, Rusia, să trimitem mesaje liderilor ruși, dar trebuie să menținem dialogul și cu cetățenii ruși. Uh, deci, discuțiile la nivel înalt trebuie să fie susținute și de acel dialog pentru că uh, aici trebuie să oferim, de fapt, niște răspunsuri globale în politica internațională, inclusiv schimbările climatice, protejarea mediului înconjurător, problematica legată de Iran, combaterea terorismului. Acestea sunt domenii în care Uniunea Europeană și Rusia au interese comune și, după cum am spus și anterior, uh, Trebuie să colaborăm cu cetățenii din Rusia. Aceste relații personale dintre Rusia și Uniunea Europeană trebuie să fie consolidate și inclusiv uh, probleme legate de facilități uh, vis-a-vis de uh, eliberarea vizelor, programele Erasmus, trebuie văzute în acest context. Iar în calitate de europeni trebuie să ne întrebăm dacă dorim să păstrăm obiectivele pe care le-am stabilit, inclusiv pe care le-au stabilit uh, creatorii Europei uh, vis-a-vis de relația cu Rusia, pentru că um, chiar dacă um, au trecut multe decenii um, de când Uniunea Europeană a fost înființată, ideea de creare a unui spațiu uh, de pace dintre Lisabona și Vladivostok rămâne un obiectiv care merită să fie apărat. Iar în ce privește amendamentele de compromis, eh, în calitate de raportor din umbră, cred că este important să transmitem un mesaj foarte clar ca raportul să se bucure de o largă majoritate care să-l susțină. Trebuie să existe un spirit de compromis, eh, să nu uh, Uh, avem o abordare uh, distantă uh, în ce privește eventual lecțiile pe care Europa ar dori să le dea Rusiei. Cred că este foarte important să încheiem acest raport cât mai repede cu putință, să avem o abordare eh, creativă, constructivă, să menținem o linie fermă și să ne concentrăm pe acele domenii în care colaborarea a fost bună. Nu cred că eh, trebuie să uh, dăm semnalul că dorim să izolăm Rusia pentru a impune valorile europene. Trebuie să existe și o abordare uh, cooperantă vis-a-vis -vis de Kremlin. Mulțumesc. Uh, first of all, I would like to thank... Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate doresc să Mulțumesc domnului Lansbergis pentru activitatea foarte bună. Am apreciat cooperarea cu domnia sa. Întâlnirile au fost frecvente, discuțiile au fost destul de încinse, dar cred că ele s-au dovedit a fi constructive și că vom putea ajunge la soluții de compromis. Cred că avem nevoie de acest mesaj puternic de unitate în uh, Uniunea Europeană, inclusiv vis-a-vis -vis de parteneri mai dificili și, evident, Rusia este un asemenea partener destul de dificil. Sigur că trebuie să existe și uh, dorința de a menține o cooperare pașnică. Politicile Rusiei din ultima vreme și de prea multă vreme sunt mai degrabă agresive și constituie uh, un pericol față de uh, politica noastră de securitate. Deci mesajul nostru trebuie să fie unul uh, foarte precis și coerent. Noi nu acceptăm subminarea uh, dreptului internațional, încălcarea eh, te integrității teritoriale a unor state suverane, impunând eh, anumite modalități eh, de acțiune. Deci noi și repet, ne așteptăm la soluții bune de compromis ale amendamentelor noastre. Sunt necesare pentru că trebuie să găsim o modalitate să transmitem un mesaj unanim susținut vis-a-vis -vis de Rusia. Mulțumesc! Thank you, Mr. President. Uh, also... Mulțumesc, domnule președinte, și uh, eu uh, susțin ideea amendamentelor de compromis și suntem foarte apropiați de a găsi uh, soluții uh, pentru această rezoluție, ceea ce este foarte important pentru toți colegii care au fost implicați în această activitate. De ce este important? Pentru că majoritatea uh, statelor membre constată deja că există un fel de oboseală care se instalează vis-a-vis -vis de problematica Ucrainei. Unii zic, e nevoie să mai discutăm despre asta. Da, sigur că da, Parlamentul European trebuie să demonstreze că este foarte unit în poziția sa, să transmită și uh, Consiliului uh, Ministrilor uh, că în instituția noastră există unanimitate. Deci, trebuie să demonstrăm că Ucraina este un stat suveran și că trebuie să fie uh, respectate uh, granițele uh, stabilite pentru Ucraina, dar să vedem ce se întâmplă la fața locului. Trebuie să discutăm cu Rusia și este bine să o facem, pentru că dacă izolăm Rusia, nu vom putea avea vreodată câștig de cauză. Deci ă, și ă, dialogul cu Rusia va fi necesar și cred că suntem foarte aproape de realizarea amendamentelor de compromis. Mulțumesc din acest punct de vedere raportorului. I'm glad to be able to join. Mulțumesc. Ca și colegii mei vreau să spun că a fost o discuție foarte fructuoasă. Îi mulțumesc raportorului pentru eforturile pe care le-a făcut, nu doar pentru textul original, ci și pentru a obține compromisurile. Suntem aproape de un text care se poate bucura de un sprijin larg în Parlament și aș vrea să subliniez câteva lucruri. Bineînțeles, suntem uniți deoarece suntem de acord cu elementele esențiale și anume acordul de la Minsk trebuie respectat de toate părțile uh, în întregimea sa. Cu toții credem că OSCE-ul ar trebui să joace un rol mai important și cu toții știm că până la urmă trebuie să vorbim cu Rusia. De la asta pornim, asta e baza comună. Problema e că lista pe care ne-o dorim noi cu condiții e foarte lungă iar acestea depind, bineînțeles, de ceea ce face Rusia sau alege să nu facă în uh, viitorul apropiat. Asta e și defectul textului. E un text de compromis, nu are cum să mulțumească pe toată lumea, însă așa se întâmplă când e un compromis. Vreau să subliniez însă faptul că trebuie să schimbăm anumite atitudini din cadrul Parlamentului European. Dacă dăm dovadă de mai multă bunăvoință în anumite privințe spinoase, dacă ne dăm seama că cineva care își dorește uh, o atitudine dură la adresa Rusiei nu e o persoană cu atitudine, cu mentalitate de secol XIX care se opune din răspute Rusia sau invers, cei care doresc să discute cu Rusia, nu sunt neapărat rusofili convinși. Domnul Scholz, sunt de acord cu toți colegii și îi mulțumesc și eu raportorului. E important să avem o abordare unitară. Să e complicat uh, pentru grupul nostru să se alăture la acest compromis, deși am participat, am încercat să propunem și noi sugestii în legătură cu viitoarele relații cu Federația Rusă în această rezoluție de compromis. De ce vă spun toate acestea? Deoarece cred că în ceea ce privește abordarea noastră uh, viitoare a relațiilor cu Rusia, deci va trebui să avem un spirit deosebit prin care vom încerca să negociem. Va trebui să ne concentrăm pe problemele secolului 21, deci să ne schimbăm mentalitatea. OSCE-ul, da, respectarea acordurilor de la Minsk în întregime de ambele părți, Federația Rusă și Ucraina, care trebuie să aibă negocieri, trebuie de asemenea pus degetul pe rană, modernizarea tehnologică a societății Rusiei, a economiei, trebuie să ținem cont de asemenea și de ce se întâmplă în Uniunea Europeană, ce evoluții există la nivel de societate. Deci de asta trebuie să ținem cont. Și, din păcate, la negocieri uh, cu raportorii din umbră, nu prea ne-am apropiat de acest spirit. De aia trebuie să ne accelerăm munca și să ne uh, aprofundăm colaborarea. Asta e poziția grupului meu. Uh, de asemenea, vă spun foarte clar, noi nu credem că în acest domeniu niște condiții prealabile uh, fixe ar uh, duce la o a climatului între UE și Rusia. Prin așa ceva nu am face decât să închidem porțile și nu să le deschidem. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Calniete. Și eu vreau să mă alătur celor care l-au felicitat pe raportorul nostru. Îi felicit pe raportorii din umbră. E greu să ajungi la astfel de compromisuri și să ai un sprijin atât de larg în comisie și sper și în plen. Aș vrea de asemenea să spun că acest raport nu este destinat doar Rusiei și se referă la modul în care înțelegem noi actuala relație. E important și pentru Uniunea Europeană. Noi, eurodeputații, prin acest raport, arătăm cum interpretăm noi și ce credem despre actuala uh, situație a relațiilor cu Rusia. Vreau să subliniez că e foarte important ca în raport să evităm formulări sau limbaj care să dea prirej neîntemeiat de interpretare rușilor. Știm cât de buni sunt rușii la propagandă. Ei pot lua ceva din text, pot uh, uh, răstălmăci ceea ce am scris noi. Normalizarea și dialogul cu Rusia uh, trebuie reluate o chestiune foarte importantă pe care trebuie să o enunțăm într-un limbaj foarte clar se referă la frontiere. Ucraina trebuie să-și controleze granițele. Asta este o condiție prealabilă. E ceva ce Rusia aici interpretează într-un mod foarte liber. Și ca să închei, aș vrea să vă spun că aș fi foarte atentă personal uh, în ceea ce privește detaliile. Cred că e mai bine să le evităm. Haideți să nu intrăm prea mult în detalii atunci când vorbim despre provocări ale politicii externe sau despre explorarea căilor de a ne angaja în ceea ce privește cooperarea sectorială. Deci se menționează, de exemplu, acordul de facilitare a vizelor. În situația actuală e foarte ambigu să vorbim despre așa ceva, despre acordul de facilitare a vizelor. Vă mulțumesc și sper să avem un raport uh, final cât mai bun. Dragi uh, colegi, trebuie să ne grăbim uh, acum ca să putem reuși să finalizăm câteva lucruri până la 10 jumate. De aceea v-aș ruga să vă limitați puțin în intervențiile dumneavoastră. Domnul Fleckenstein. Da, tocmai uh, v-a venit această idee înainte să intervin eu. Bună dimineața, dragi colegi. Sigur, putem uh, discuta dacă e nevoie în momentul de față de un astfel de raport. Pentru Însă această dezbatere e oarecum superfluă, dat fiind faptul că convenisem deja să facem un astfel de raport. Iar în ceea ce privește prezentarea actualei situații, sunt în mare măsură de acord cu cele prezentate de raportor. Acum, chestiunea unde încă mai avem câteva divergențe și care este însă importantă pentru noi se referă la modul în care ar trebui să arate acest mesaj clar. Sunt de acord că trebuie să transmitem un mesaj clar, dar știm de asemenea cât de dificil a fost uh, la Consiliu să se ajungă la o linie comună, pentru că sigur că există interese diferite și există nuanțe diferite vis-a-vis -vis de modul în care ar trebui să abordezi Rusia într-o astfel de situație. Și sunt uh, pentru a păstra acea uh, linie la care cu dificultate s-a ajuns, și anume să condiționăm comport orientăm comportamentul nostru uh, în funcție de respectarea acordului de la Minsk. Aș fi zis more for more and less for less. Însă e până la urmă o mișcare care uh, demarează încet. Dacă uh, se mișcă Rusia, ne mișcăm și noi. Diferența însă apare când domnul raportor spune că odată ce se realizează toate condițiile, abia atunci începem și noi să ne mișcăm. Și asta depășește cu mult acordul Consiliului. Asta este și problema noastră. Noi nu vom susține astfel de formulare. Și de aceea, speranța noastră este aceea că vom reuși să găsim o cale comună în ceea ce privește numeroasele compromisuri care sunt uh, pe masă, pentru că altfel unitatea Parlamentului nu are nicio valoare, pentru că dacă nu se poate ajunge la un acord pe ceea ce este corect, atunci uh, pot să existe și păreri diferite. Domnule Landsbergis, vă felicităm și noi pentru alegerea în funcția de președinte a partidului dumneavoastră. Iată că ați realizat un obiectiv de etapă. Poate că veți avea și mai multă disponibilitate față de compromis în această condiție. Eu vreau să-l felicit pe domnul Landsbergis pentru raport bunicul dumneavoastră, Vitautas, probabil ar fi foarte mândru de ceea ce ați devenit dumneavoastră. Rusia nu știu dacă a fost vreodată un uh, aliat de nădejde. Devine o țară din ce în ce mai autoritară, naționalistă, expansionistă, dacă e nevoie, cu forța. Nu dorește decât să se extindă spațiu, uh, influența economică și clar vrea să șteargă, să elimine orice posibilitate a Ucrainei de a avea uh, relații cu vestul. Trebuie respectat acordul de la Minsk, însă mă întreb dacă Rusia și separatiștii sprijiniți de Putin se vor opri la Donbass sau dacă nu cumva urmează Mariupolul. Bineînțeles, nu trebuie să-i permitem Rusiei să devină o parte direct implicată la negocierile cu Ucraina. Guvernul uh, Rusiei a dat dovadă de foarte multă aroganță creșterea prețului la petrol și uh, recuperarea rublei îi va da curaj lui Putin. Asta e clar. Recent au trimis de asemenea arme în Iran, dar și în Argentina, aveau să provoace Israelul, Occidentul, dar și Marea Britanie. Mai ales deoarece domnul Cameron a fost curajos și a ținut pieptul lui Putin. Rusia, da, are un limbaj dur Grecia și Ungaria acum practic sunt atrase de partea Rusiei pentru a ne dezbina. Și de aceea salut uh, anunțul făcut de Comisie în ceea ce privește anchetarea Gazpromului, în ceea ce privește stabilirea diferențiată de prețuri. Gazpromul încearcă să împiedice Slovacia uh, de a renunța la contractul cu Gazprom în ceea ce privește un anumit gazoduct privește fluxul invers pe conductă. Trebuie să fim uniți uh, împotriva acestei agresiuni a Rusiei în Ucraina, dar și în alte părți. Dankeschön. Uh, I would like also to join uh, all Mulțumesc și eu vreau să mă alătur tuturor colegilor care au spus că rezoluția de pace a devenit din ce în ce mai acceptabilă pentru toți. Încercăm deci să avem consensul tuturor grupurilor politice, însă în același timp, când vorbim despre relațiile noastre cu Rusia, Ucraina e elementul central, asta e clar, însă nu e singura perspectivă din care trebuie să vedem noi relațiile cu Rusia. Avem interese ar trebui să ne dezvoltăm relațiile cu Rusia în interesul nostru pe termen lung. La ultima plenară, trebuie să vă spun de la Strasburg, nu am menționat seria de atentate politice din, de la Kiev. Ar, trebui, ar fi trebuit să o facem. Ar fi trebuit să cerem niște anchete mai serioase în legătură cu ce s-a întâmplat. Și asta și în contextul relației și dezbaterii cu Rusia. Acum câteva sugestii pe scurt. E bine că menționăm conflictele înghețate, în care e implicată Rusia ca putere instigatoare sau ca factor implicat, însă ar trebui să tragem mai multe învățăminte din această situație și să creăm un plan de acțiune pentru UE, pentru a putea fi mai eficienți în soluționarea acestor conflicte înghețate. Vreau să spun de asemenea că e important să ne concentrăm sprijinul um, la adresa societății civile și a celor, din, celor părți din societatea rusă care vor o politică alternativă. Eu cred că în, în rezoluție se vorbește mult prea mult de propagandă și contrapropagandă. E un vocabular depășit, zic eu, <laughs> la care eu nu aș mai recurge. E chiar absurd să menționăm programele în limba rusă prin care vrem să informăm minoritățile din țări democratice. Țările democratice ar trebui să asigure aceste programe în limba minorităților ele însele. Asta e de datoria tuturor țărilor democratice. Nu trebuie să facem din asta o răspundere comună. Și în ultimul rând, Geostrategia. Aici e un joc uh, internațional. Sunt în joc interesele tuturor marilor jucători și asta se va întâmpla și pe viitor și trebuie să recunoaștem că și ceilalți își au interesele lor strategice și sensibilitățile lor atunci când sunt amenințați. Mulțumesc. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului. Sunt de acord cu toți acei colegi care doresc uh, să susțină o majoritate cât mai amplă aici și consider că vom și ajunge la o astfel de majoritate dorită. Eu uh, nu aș vrea neapărat uh, să-i includ aici și pe cei care sunt oarecum fascinați de politica domnului Putin. putem uh, cu majoritatea de 500 plus uh, să ne realizăm politica pe care o dorim. Însă nu cred că obiectivul și perspectiva noastră ar trebui să fie să includem pe absolut toată lumea. În ceea ce privește realizarea acordului de la Minsk, aceasta sigur că ar trebui să reprezinte o condiție prealabilă și se poate constata că Există mișcare și din partea Rusiei în acest sens și noi am dat uh, dovadă de flexibilitate în ceea ce privește punerea în aplicare a acordului de liber schimb cu Ucraina. Nu știu, poate că figurează în raport, dar am uh, scăpat eu acest amănunt. Până acum însă Rusia nu a reușit să argumenteze care dintre reglementările din acest acord de liber schimb cu Ucraina ar periclita Uh, relațiile Rusiei uh, sau relațiile comerciale ale Rusiei. Noi ar trebui să subliniem acest lucru și să arătăm și că am putea reveni la poziția anterioară, dar înainte ar trebui reinstaurat status quo dinainte cu respectarea dreptului internațional de către Rusia. Thank you. Mulțumesc. Dragi colegi, apreciez eforturile colegului nostru Lansberghi, spune domnul Zala. E greu să ajungi la o poziție comună într-un dosar atât de dificil cum ar fi al, cel al relațiilor între UE și Rusia. Vreau să subliniez faptul că nu trebuie să reducem întregul raport la situația cu Ucraina și la problemele din Ucraina. Să nu uităm asta. Problemele pe care le are Uniunea Europeană cu Rusia și mă refer aici de perspectiva afacerilor externe, nu cea economică. Deci și alte țări din vecinătatea Rusiei și Uniunii Europene sunt afectate. Deci trebuie să vedem întreaga problemă pe ansamblu. Strategia Rusiei nu se referă doar la Ucraina, e o strategie geopolitică față de alte țări. În al doilea rând, nu ar trebui să ne gândim doar la aceste relații uh, cu Rusia din perspectiva Parlamentului. Ar trebui să vedem ce putem face în interiorul Uniunii Europene, prin politicile noastre. Când am început procesul de la Vilnius, am văzut că Uniunea Europeană e un magnet, practic, pentru țările vecine Rusiei. Vor să aderă la Uniunea Europeană, însă pentru așa ceva trebuie schimbată situația geopolitică și relațiile noastre cu Rusia. Uniunea Europeană trebuie să fie gata pentru această schimbare geopolitică, să din câte văd eu, nu suntem gata. De pildă, ne tot mândrim că suntem o uh, soft power, însă cu această putere a noastră blândă nu suntem în, în stare să facem niște pași geopolitici către Rusia. Deci trebuie să ne schimbăm și noi din interior. Să trecem de la soft power la hard power. Nu avem o armată europeană, de exemplu. Sau avem problema energiei, uh, a Uniunii Energetice. Ne plângem că nu suntem uniți, însă pentru a fi uniți Avem nevoie de un instrument, de exemplu, prin care să facem contracte de furnizare energetică. Asta ar fi o unealtă foarte puternică. Deci Comisia Europeană ar trebui, sau alte instituții europene ar trebui să aibă această putere de a face contracte, de exemplu, cu Rusia la nivel de Uniune Europeană. Asta e o provocare pentru Uniunea Europeană. Și aceste provocări ar trebui să-i facem noi față cât mai rapid. Ultimul meu comentariu. Bineînțeles, nu putem să avem un raport al ușilor închise. Trebuie să lăsăm portiță deschisă. Trebuie să lăsăm suficient spațiu Comisiei Europene pentru negocierile cu Rusia, însă trebuie să dăm posibilitatea și Ucrainei și altor țări de a negocia cu Rusia. Vă mulțumesc. Aceasta a fost ultima mea remarcă, domnule președinte. Dziękuję panie przewodniczący. Ja dziękuję. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc domnului Landsbergis, raportorul, pentru textul foarte bun. Vă mulțumesc pentru faptul că vă referiți și la chestiunile geopolitice în legătură cu Rusia. Aici nu e vorba doar de Crimea. Da, Crimea e esențială, însă să nu uităm că avem și situația din Georgia, deci avem nevoie de o perspectivă mai largă. Trebuie să știm care e abordarea Rusiei față de vecinătatea sa. Acum aș vrea să vă atrag atenția asupra unui termen, dimensiune ar trebui să preluăm și acest termen în raport. Bineînțeles că trebuie uh, să ne dăm seama că acest raport se adresează și societății civile și pentru a face asta ar trebui să știm care e natura regimului lui Putin. Un fel de semidictatură. O parte a societății a uh, înființat acest regim post-sovietic. Iar politica internațională a Rusiei uh, e asemănătoare cu cea a Uniunii Sovietice. Vedem în joc, practic, mentalitatea și filozofia sovietică. Mulți oameni încă cred uh, în uh, forța Uniunii Sovietice și în ideea de a reconstrui Uniunea Sovietică. Și deci trebuie să fim atenți. Tot ceea ce spunem noi referitor la Rusia ar trebui să constituie un mesaj pe termen lung. Trebuie condamnat comunismul ca regim. Știu că e vorba de o strategie pe termen lung, însă de aia trebuie să tot revenim la asta. În Parlamentul European vorbim adesea despre valorile noastre. Eu cred că dacă vom fi capabili să condamnăm comunismul, atunci vom dovedi câtă importanță le acordăm acestor valori despre care vorbim atât de des în Parlamentul European. Ar fi simplu dacă de comunism ar fi vorba. Mă tem că e cu totul altceva care totuși reprezintă o problemă la fel de mare. Welcome. Domnul Ostrevicitis, mulțumesc. În primul rând, îi salut pe reprezentanții statelor membre de aici care vor să participe la discuțiile noastre referitoare la relațiile între UE și Rusia. Îl, colicit, îl felicit pe colegul nostru Lansbergis care a reușit să uh, obțină acest text. Nu e ușor. N-aș vrea ca acest raport să fie încă un raport uh, cu privire la Rusia. Nu ne putem permite așa ceva. Trebuie să fie un mesaj clar față de Rusia și față de cetățenii acestei țări, însă trebuie să fim, să definim clar uh, politica noastră. E clar că uh, Rusia a dat vadă de agresiune față de vecini. Noi ne gândeam că Ucraina s-ar putea să fie ultima etapă. Deloc! Vă dau un exemplu proaspăt. Am construit o legătură, vrem să ne legăm legătura, vrem să ne conectăm legătura cu Suedia din punct de vedere energetic. Ce au făcut rușii? Au adus nave militare în Marea Baltică pentru a ne împiedica. Deci conectarea sistemului energetic european e văzută ca o amenințare pentru Rusia. Deci au intervenit în ape internaționale și practic ne amenință. În continuare, Rusia e o țară agresivă, deci trebuie să înțelegem lucrul ăsta în primul rând. În al doilea rând, au mobilizat resurse pentru politica externă și, apă, și pentru apărare în detrimentul economiei. Au ei nevoie de mai multă politică externă și apărare? Duceți-vă în zonele rurale să vedeți cum arată satele lor. O să vină să plângeți, să vedeți cât de dezastroasă e situația. Al treilea rând, autoizolarea la nivel interna- pe scena internațională și uh, militarizarea internă. Asta fac ei. Dragi colegi, în trecut Federația Rusă a fost mai pasivă. Acum lucrurile s-au schimbat, sunt tulburi. Mesajul nostru trebuie să fie flexibil, ferm și unit mai ales din partea tuturor grupurilor noastre politice. Rusia nu se schimbă, noi nu putem să uh, ne implicăm mai mult. At least we have to do the debate about Turkey today. Trebuie să aveți și dezbaterea în legătură cu Turcia astăzi. Deci vă rog să vorbiți un minut și jumătate maxim. Doamna Harms e prima victimă acestei noi măsuri, însă dumneavoastră e întotdeauna foarte precisă. În primul rând, această rezoluție nu trebuie să facă în așa fel încât statele membre să devieze de la consensul la care s-a ajuns până acum la Consiliu. Și de aceea, reamintindu-ne și de ultimul summit care a tratat această temă, uh, e important ca o schimbare de atitudine să fie clar legată de respectarea condițiilor de la Minsk, ceea ce nu s-a formulat chiar atât de clar în decizia Consiliului, unde se vorbea de should be linked, deci ar trebui să fie legată de îndeplinirea condițiilor de la Minsk, această îndeplinire ar trebui să fie obligatorie. Și dacă ne uităm uh, la situația din Ucraina, nu cred că putem spune că ne aflăm pe calea cea bună și va trebui să facem presiuni în continuare pentru ca Minsk 2 să devină o, un succes, pentru că până acum în estul Ucrainei uh, au apărut semnale de noi escalări și o închidere a frontierei între sau conflictului de la frontieră între Donbass și Ucraina nu a putut fi realizată prin OSCE. În încheiere aș spune, domnule președinte, cred că ar uh, fi uh, de nedorit uh, să încheiem cu entuziasm un acord de facilitare a vizelor cu Rusia, în timp ce la Minsk nu am putut da semnale pozitive și ucrainienii par a fi uh, dezamăgiți uh, în ceea ce privește aranjamentul cu vizele. Ar fi de nedorit ca pe unii, pe ucrainieni, să-i uh, lăsăm așa în, în așteptare să se pritocească în timp ce uh, am face pentru alții, pentru ruși, uh, promisiuni nerealiste. Mulțumesc, domnule președinte. Am și eu dreptul să vorbesc uh, la fel ca ceilalți colegi ai mei. Trei minute ca ceilalți, domnule președinte. Înainte, domnule Harm, s-am spus că un minut și jumătate. Domnule președinte, dumneavoastră nu sunteți deloc corect. Da, ați pierdut deja 45 de secunde, dragă coleg. Aș vrea uh, să spun cât de mult îl simpatizez pe domnul Lansbergis. M-a uh, criticat uh, cu foarte mare subtilitate când m-a cunoscut uh, și când mi-a zis că ambasadorii Rusiei nu sunt acolo, eu l-am înlocuit. Și pentru că vroiam o dezbatere echilibrată între Ucraina și Rusia, uh, el era partizan și nu vroia să avem un adevărat dialog. În felul acesta nu putem ajunge la un compromis cu acest raport pentru că nu este echilibrat și nefiind echilibrat nu este adevărat, nu reflectă realitatea și nu spune ceea ce uh, este uh, într-adevăr între Rusia și Uniunea Europeană și care este situația din Ucraina. Uh, dreptul îl utilizăm în mod exclusivist și îl utilizăm așa cum o facem în Occident, așa cum am făcut utilizarea sa în mod partizan în Irak, uh, Iran, Sibia, și așa, uh, Siria și așa mai departe, atunci când se vorbește de epurare etnică de către serviciile de inteligență pentru a bombarda Belgradul în Croația, de asemenea și finanțarea uh, pe care o denunțați și denunț de asemenea și planul de tip Marshall și finanțarea planurilor dumneavoastră și de unde vin acești bani, pentru că există un dezechilibru aici. Acordurile de la Minsk nu acceptați faptul că Chievul le neagă, asasinate, vorbiți de asasinarea rușilor, dar lăsați deoparte uh, Uh, cu ce, ce se întâmplă cu celelalte asasinate. Informarea, președintele intervine și taie microfonul și acum dau cuvântul domnului Manekins. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnul Mamikins. Am să fiu foarte succint. În primul rând, dragi colegi, Poziția doamnei Iaconsari, care este raportor din umbră din partea SD, este o poziție cu care noi suntem de acord. Cred că n-ar trebui să încercăm să dăm lecții Rusiei, pentru că știm că situația în această țară nu este una ideală din punctul de vedere al statului de drept. Însă, dacă încercăm uh, să fim condescendenți față de Rusia, știm dinainte care va fi rezultatul. Știm că nu putem obține nimic în felul acesta. E vorba aici de chestiuni care au de-a face cu uh, siguranța, cu securitatea și trebuie să lucrăm împreună în continuare cu Rusia de exemplu atunci când e vorba de aprovizionarea cu combustibil nuclear pentru mai multe țări europene, printre care Bulgaria, țări care au centrale nucleare. Și aș mai spune și un alt lucru. Regimul lui Putin și cei 140 de milioane de locuitori ai Rusiei Situația este foarte variată. Câteodată noi condamnăm regimul lui Putin, pedepsindu-i practic pe cetățenii ruși. Thank you very much. Um, this draft report Domnul Paet, mulțumesc. Acest proiect de raport este foarte clar și puternic și este absolut necesar la momentul acesta. Sper ca Parlamentul European să transmită un mesaj de unitate către Consiliu pentru uh, atunci când Consiliul European va discuta politicile viitoare față de Rusia în iunie și posibilitatea de a prelungi sancțiunile și măsurile restrictive aplicate și, și mai important, este mesajul pe care îl transmitem societății europene, pentru că uneori nu este foarte clar felul în care Uniunea Europeană va continua politica sa uh, față de Rusia după uh, agresiunea acesteia față de Ucraina. Sper ca în cadrul pregătirilor pentru votul final aici la Parlamentul European să reușim să regăsim și dimensiunea politică umană necesară pentru persoanele răpite, cum ar fi, de exemplu, pilotul ucrainian uh, doamna Savchenko sau um, domnul Eston Hofker, care este închis uh, de 8 luni de zile în Rusia. Cred că există și această dimensiune umană care trebuie să fie prezentă în cadrul negocierilor pe marginea acestei rezoluții. Mulțumesc! Domnul Lansbergis, vă rog. Thank you, Chair. Thank you for... Uh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru dezbaterea de astăzi, pentru comentariile făcute, pentru opiniile exprimate, foarte interesante și aș face referința la câteva dintre ele. În primul rând, este interesant atunci când auzim uh, mai mult pentru mai mult și mai puțin pentru mai puțin, acest principiu enunțat. Însă, dacă vorbim despre Rusia, cred că sunteți de acord că, în general, oferim mai mult pentru mai puțin. În special acum, pentru că încă nu știm, e clar că nu știm dacă acordurile de la Minsk sunt respectate și situația se pare că infirmă acest lucru. Și nu avem nicio dezbatere clară în legătură cu Crimea și ce se va întâmpla cu peninsula, afară de faptul că această situație nu este recunoscută. Și dacă nu vorbim despre etapele pe care trebuie să le parcurgem pentru a, a merge mai departe în relația cu Rusia, cred că ar trebui să spunem lucrurilor pe nume și anume că Europa dă mai mult și Rusia nu face nimic. Deci, dacă vorbeam de stimulente, și cred că putem dezbate această posibilitate, dar trebuie să fim foarte atenți să nu transmitem mesaje ciudate Rusiei și țărilor care sunt implicate în acest context în regiune și care se uită cu atenție la noi să vadă ce se va întâmpla. Una din principalele idei și care a fost deja menționată aici în cadrul dezbaterii este că Europa trebuie să fie văzută ca o uniune puternică puternică și rezistentă față de tot ce s-ar putea întâmpla pe viitor. Unitatea de care dăm dovadă și de care am dat dovadă atunci când am adoptat sancțiuni și pachetele restrictive uh, diverse a arătat că acest lucru este posibil și acesta este drumul și pe viitor. Dacă se vorbește aici despre lecțiile pe care n-ar trebui să le dăm Rusiei, nu cred că e vorba aici de a da lecții cuiva, e vorba de reguli. E vorba de reguli comune tuturor partenerilor față de care Uniunea Europeană și-a luat vreun angajament, indiferent că e vorba de Rusia, de Statele Unite sau orice altă țară terță. E vorba de reguli și de statul de drept și aceasta este poziția noastră clară. Și nu-i nimic greșit dacă spunem că noi respectăm regulile și așteptăm de la partenerii noștri să le respecte de asemenea. Și nu e vorba aici că dai lecții cuiva și dacă cineva învață în urma poziției pe care noi o exprimăm, atunci cu atât mai bine pentru acea țară terță, însă nu e vorba de a da lecții, e vorba de a aplica un principiu. Sper, deci, ca compromisurile la care am ajuns și care sunt în continuare deschise, să găsim o soluție comună pentru ele, să avem un vot bun săptămâna viitoare la AFET și vă mulțumesc încă o dată pentru dezbatere. Mulțumesc! I think so that we are on a way to find a compromise. Da, cred că suntem pe cale de a găsi un compromis dacă le analizăm cu atenție și aș încuraja pe toți colegii să încerce să ajungă la un compromis. Pentru că eu cred că, în special în această situație, uh, cel mai important lucru este să avem un mesaj unitar. Dacă avem o majoritate redusă, Cred că acest mesaj ar pierde din tărie și nu și-ar juca rolul așa cum trebuie, așa că ar trebui să ajungem la o majoritate largă pe aceste chestiuni. Votul va avea loc pe 11 mai, luna viitoare, deci cred că e destul timp la dispoziție pentru a ajunge la un acord până atunci. Și acum trecem la raportul uh, asupra Turciei. Doamna Cati Piri este raportor și ar putea face o prezentare, dar vreau să vă spun că din cauza programului pe care îl avem, întâlnirea cu parlamentele naționale, ar trebui să menținem dezbaterea destul de redusă, un minut și jumătate pentru fiecare intervenție nu toată lumea trebuie să spună același lucru în mod reiterat. Cred că putem fi de acord. Doamna Piri, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a trece la conținut și la compromisuri, aș vrea să mulțumesc raportorilor din umbră, coautorii și secretariatul general din partea AFET. Deși a trecut ceva timp de la prima analiză a raportului în luna ianuarie, cred că e important să ajungem la puncte comune esențiale și care sunt dezbătute deseori în statele membre și cu siguranță în țările de jos. Deși respectăm uh, diferențele existente chiar și aici la Parlamentul European în ceea ce privește negocierile cu Turcia, suntem mulțumiți că am ajuns la un acord cu 23 de amendamente de compromis după patru ședințe foarte intense ale raportorilor din umbră. Acum trec la conținut. S-au introdus două elemente noi care nu se aflau în proiectul inițial de raport și nici în amendamentele colegilor. În primul rând, se face o referință la pachetul de securitate adoptat recent în Turcia. Este o legislație pe care o regretăm pentru că este excesivă și uh, trece pe deasupra justiției, elemente care au fost uh, arătate și de către ombudsmenul Turciei, de către partidele din opoziție și membrii ai societății civile în Turcia. Al doilea element este anunțul făcut de PKK de a renunța la arme și de a trece la metode democratice. Acesta este un pas înainte foarte bun în procesul care a început cu guvernul AKP pentru a ajunge la o soluție definitivă cu comunitatea kurdă. La compromisul 19 s-a acordat să punem ultima parte a textului ca un amendament de compromis separat este partea care arată că ministrul de afaceri externe al Turciei ar trebui să fie invitat la întâlnirile Consiliului atunci când um, sunt întâlniri relevante pentru ei și când se vorbește de politica de securitate comună pentru a întări dialogul pe aceste teme. La compromisul 20 care se referă la zona uh, economică exclusivă din Cipru. După o dezbatere lungă de o lună oră și jumătate, am ajuns la un acord să adresăm o întrebare cu Departamentului Juridic al Comisiei pentru a vedea ce parte din uh, din clauza Iun se aplică achiului comunitar. Răspunsul nu ne-a permis modificarea amendamentului de compromis, dar încurajez acei colegi care au întrebări în continuare pe această chestiune să vorbească cu Lorenz Meredit, care reprezintă Comisia în această dezbatere. Compromisul 21, Cipru. La cererea PPE-ului vom avea un vot pe părți atunci când se vorbește de uh, zone și comunități și federație. În textul actual aș vrea să salut angajamentul realizat de noul lider al comunității turco-cipriote și sper că ambele părți să profite de ocazie pentru a relua negocierile. Voi vedea cu raportorii din umbră dacă putem actualiza textul în acest sens. Există amendamente care nu fac parte din compromisuri. Luna trecută am adoptat la Parlament o rezoluție asupra comemorării genocidului arman, armean, 100 de ani de la acesta. În calitate de raportor asupra Turciei, bineînțeles voi susține poziția Parlamentului uh, față de partenerii Turciei. Totuși, aș vrea să vă reamintesc că motivul pentru care am dorit o rezoluție separată pe această temă a fost pentru că Parlamentul European în ultimii 10 ani a avut aceeași poziție și anume că această chestiune n-ar trebui să aibă de-a face cu negocierile de aderare ale Turciei. Aș cere de aceea colegilor care au prezentat amendamente pe această teme să le retragă pentru că ele sunt acoperite de rezoluția separată. Noi la Parlament arătăm că respectarea statului de drept și a libertăților fundamentale sunt esențiale pentru procesul de aderare pentru toate țările candidat, bineînțeles și pentru Turcia. Iată de ce am prezentat îngrijorări în mai multe teme, libertatea presei, libertatea de adunare și independența justiției. Și pentru a avea un dialog mai bun cu autoritățile turce pe această temă, este important să menținem poziția noastră anterioară și să cerem în continuare Comisiei să deschidă capitolele 23 și 24. Se pune problema și întăririi cooperării cu Turcia. De aceea salut faptul că mandatul de negociere va începe și pentru uh, Uniunea Vamală, un lucru pe care l-am arătat în proiectul de raport din ianuarie. Domnule președinte, aș vrea încă o dată să mulțumesc Turciei pentru uh, faptul că ajută în jur de 2 milioane de refugiați din Irak și din Siria și pentru că oferă educație gratis pentru copii și chiar acces pe piața muncii. Sper să am o susținere activă din partea UE pentru Turcia pentru a găsi programe pe termen lung pentru toți acești refugiați. Vă mulțumesc! Ja, ich möchte auch zu Beginn. Äh, mulțumesc, domnule președinte, doamna Sommer. Aș dori și eu pentru început să-i mulțumesc doamnei raportor Piri, cu care am ținut legătura în permanență, știind că va trebui să ajungem și la amendamente de compromis. În acest context au avut loc negocieri și cu alți raportori din umbră, negocieri care au fost dificile în ceea ce privește uh, tema Cipru. Am ajuns la o serie întreagă de compromise pe care nu le voi enumera pentru că timpul este mult prea scurt. Uh, Important pentru mine este că la compromisul 20 se spune că ajutorul de preaderare trebuie să fie condiționat de progres în ceea ce privește democrația și statul de drept și libertățile fundamentale. Apoi Cipru, sigur, a reprezentat întotdeauna o chestiune spinoasă. Îmi pare bine că am reușit să amintim protocolul respectiv și farmagusta. Apoi votul pe părți în ceea ce privește Federația comunală și zonală, care a fost inclusă la dorința mea, pentru că oricum nu e o chestiune care ține de Parlamentul European să explice Ciprului cum anume trebuie găsită o soluție. În acest compromis vis-a-vis -vis de Cipru, mi-ar fi plăcut să mai figureze și uh, proiectul legat de persoanele dispărute, sau misiunea aferentă, uh, nu va fi inclus, va fi un vot uh, separat și vă rog să susțineți acest uh, amendament. Pentru că este vorba de un proiect umanitar de a reunifica cele două părți ale insulei. În ce privește UNCLOS, v-aș uh, recomanda să se elimine ultima parte pentru că ar, uh, ar reduce numărul de probleme cu care ne confruntăm în continuare. În ceea ce privește genocidul armean, da, cred că a fost bine să redactăm um, o rezoluție uh, destinate doar acestei teme la aniversarea 100 de, 100 de ani de la uh, genocidul uh, din Armenia, dar cred că de asemenea ar trebui totuși să includem și aici o trimitere. În ceea ce privește amendamentul 21 și aici ar trebui acolo faptul că se uh, laudă realegerea conducătorului din Cipru de Nord, poate este oarecum prematur, pentru că deocamdată este vorba doar de promisiuni și va trebui să vedem dacă se vor adeveri. Și tot uh, la compromisul 21 și tot Cipru mi-aș fi dorit ca vis-a-vis -vis de posibilul comerț sau relații comerciale între nordul și sudul insulei să figureze și cuvintele is acceptable to all, care au fost eliminate din compromis și ar fi bine ca ele să fie reintroduse. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρίσταται σήμερα στη συνεδρία μας να... Μολτσουμέσκ, εγώ aș dori să adresez o întrebare reprezentantului Comisiei Europene, care este prezent astăzi aici, în ceea ce privește acordul cu privire la dreptul mării UN CLOS. Vroiam să știu dacă Comisia Europeană este de acord cu decizia Curții Europene de Justiție aliniatul 82, unde se spune că dreptul mării al ONU a fost semnat de către Comunitatea Europeană și, și în conformitate cu jurisprudența europeană actuală, acest acord al ONU a devenit legislație aplicabilă. S-au spus foarte multe pe această temă și noi, ca și Parlament European, va trebui să avem o poziție foarte concretă și clară atunci când facem trimitere la un clos și în rezoluția pe care o vom adopta în mai vis-a-vis -vis de procesul de aderare al Turciei. Jeffrey Van Orden. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul Jeffrey Van Orden, care este raportor din umbră, mi-a cerut să citesc uh, declarația sa. Cu toții recunoaștem că aderarea Turciei este foarte controversată nu doar în grupurile politice, ci și în delegațiile naționale și în interiorul grupurilor. Cu toții recunoaștem importanța Turciei ca un partener strategic și nevoia ca Turcia să-și mențină angajamentul pe drumul democratic și să rămână în familia democratică a națiunilor. Există îngrijorări foarte mari în rândul cetățenilor în ceea ce privește imigrația, în special cele care vin din Africa și din Asia, care nu respectă valorile democratice. De aceea, în acest context, Turcia, cu frontierele foarte uh, prost asigurate, reprezintă un motiv de îngrijorare. Există chestiuni cu Cipru care nu au fost rezolvate și unde se pot face în continuare progrese. Cei care doresc uh, o reformă doresc o nouă arhitectură pentru Uniunea Europeană care să fie mai primitoare pentru țări precum Turcia. Acestea sunt comentariile domnului uh, Van Orden, nu sunt neapărat ale mele, însă acum pentru a vorbi eu despre chestiunea uh, cipriotă. Vreau să salut alegerea noului lider cipriot și sperăm ca acest lucru să ducă la redeschiderea zborurilor către zona ocupată din nord. Acestea sunt măsuri pe care le susțin și s-ar putea să se facă o schimbare în cadrul um, negocierilor pentru reunificarea Ciprului. Însă Turcia este prima care trebuie să respecte, din punctul meu de vedere, zona economică exclusivă a UNCLOS-ului. În ceea ce privește genocidul armean, o chestiune foarte importantă pentru mine, Aș vrea să spun că deplor uh, comentariile făcute de uh, oficiali turci față de comentariile papei de recunoașterea genocidului armean și care erau practic împotriva rezoluției Parlamentului nostru care comemora cei 100 de ani de la genocidul armean. Mulțumesc! Ich denke, Domnul Amstor, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ar fi bine să reclarificăm contextul în care discutăm această temă. Suntem în 2015. Aceste negocieri de aderare se poartă de 10 ani deja, dar nu este niciun motiv de sărbătorire. Pentru că în acest interval, relațiile dintre Uniunea Europeană și Turcia nu s-au îmbunătățit, cum ar fi fost de așteptat, ci mai degrabă s-au deteriorat. Și de aceea cred că e bine că la compromisul numărul 1 am spus că a venit vremea să facem o reevaluare a modului în care acest proces ar trebui redemarat pentru ca relațiile să se îmbunătățească și dacă ar trebui, de fapt, făcut acest lucru din capul locului. Acum ne aflăm într-o situație politică nouă și în Europa. Atât Martin Schulz cât și Jean-Claude Juncker au uh, anunțat în mod clar că nu va mai avea loc un proces de extindere în următorii ani, nici mai există direcție generală de extindere în momentul de față. Deci avem timp să discutăm lucrurile pe îndelete și evident că aici aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru treaba excelentă și spiritul de cooperare pe care uh, a dat dovadă. În iunie vom avea și un nou parlament uh, în Turcia. Și dacă mă uit uh, ce se întâmplă între domnul Erdogan și Göcic, în Turcia s-ar putea să avem parte și de un nou guvern. Cred că se impune să se îmbunătățească relațiile dintre Uniunea Europeană și Turcia. Vrem ca și Turcia să fie implicată în Uniunea Vamală și inclusă și în procesul TTIP. Vrem de asemenea facilități în ceea ce privește vizele și interesant mi s-a părut și ce a spus domnul Tenoc și anume o, o apartenență în mai multe etape, să spunem, la Uniunea uh, Europeană pentru a putea realiza măcar câteva etape. Καλημέρα σε όλους. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Πύρη για την πολλή δουλειά που έχει κάνει. Mulțumesc. Eu aș dori să-i mulțumesc doamnei Piri pentru munca depusă și pentru modul constructiv în care a condus uh, reuniunile raportorilor din umbră la care am participat. Eu cred că Parlamentul ar trebui să susțină noile eforturi care au loc în Cipru, pentru că există noi discuții pentru soluționarea Uh, acestei probleme. Și există și modalități prin care comisia noastră ar putea susține aceste discuții. Trebuie eliminat din text uh, trimiterea cum că toți ar trebui să-și aducă o contribuție, în special acum după declarațiile domnului Erdogan, uh, care afirma că el are frăurile în mână, frâiele. Eu am discutat cu reprezentanții Turciei și aceștia spuneau că ciprioții uh, turci ciprioții greci ar trebui să ajungă la un compromis. Acum uh, ar fi bine ca Turcia sau domnul Erdogan să nu mai aibă un loc un rol de protagonist, însă totuși doresc să vă reamintesc că guvernul turc contribuie cu un miliard de euro la comunitatea ciprioto-turcă. Eu cred că solicitarea ca toată lumea să uh, sprijine acest dialog, totuși subminează voința poporului cipriot. Și în ceea ce privește clos, așa cum spunea și domnul Papadaki, lucru ce nu mai vreau să repet, vreau așadar doar să spun că această trimitere, care de fapt nu vine din partea serviciilor juridice a Comisiei, dar în care se spune că nu întregul acord UN-CLOS ține de cul comunitar, este o concluzie greșită, pentru că statele membre, de fapt, uh, cedează drepturi către Uniunea Europeană. Dar nu mai vreau să spun mai mult în această privință acum. Iar în ceea ce privește comerțul cu comunitatea cipriototurcă, turcă ar fi o soluție pragmatică pe care ar putea o accepta toată lumea. Cred că până la urmă despre asta este vorba, să avem o soluție care să se bucure de acceptarea tuturor și mai trebuie să vorbim și de uh, uh problema așezărilor. Și am ajuns la final cu intervenția mea, domnule președinte. Tack, herr ordförande. Jag vill också tacka föredraganden för ett väldigt konstruktivt arbete. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc raportorului pentru că a avut o atitudine foarte constructivă și răbdătoare, tolerantă față de toate cererile venite din partea raportorilor din umbră și ceilalți. Raportorul a spus um, ce era mai important și anume să recunoaștem progresele făcute de Turcia și eforturile făcute pentru primirea refugiaților, să vedem ce se întâmplă cu libertatea presei, cu situația drepturilor omului în Turcia, care trebuie să recunoaștem că nu este neapărat uh, ideală, și ajutoarele care au fost uh, trimise la cabane de foarte multe țări nu ajung întotdeauna la destinație. Nu este vorba neapărat aici de aderarea Turciei la Uniunea Europeană, pentru că această aderare nici măcar nu este menționată în raport și în compromisurile la care am ajuns. Deci nu este vorba de a transmite aici un mesaj dublu populației turce, pentru că, deși e adevărat că guvernul face multe lucruri care nu ne plac, Turcia, ca și țară, dorește în continuare să adere la UE. Domnule președinte, pentru noi aceasta este o oportunitate bună pentru a deschide dialogul cu noul președinte cipriot. Comisia AFET ar putea avea inițiativa în acest sens. O să profit acum de această ocazie pentru a discuta câteva amendamente. Amendamentul 309, 345, în primul rând, faptul că există un boom imobiliar um, și aceasta în uh, detrimentul mediului reprezintă o provocare de viitor, faptul de a ține cont și de aspectele de mediu. Deci, amendamentul 345, pe care vă rog să-l susțineți, ar trebui să vedem care este impactul și asupra sănătății, pentru că uh, eu sper că acest amendament să poată fi susținut de Parlament. Avem, pe de altă parte, un amendament oral și caut aici, în notițele mele, nu mai mi-aduc aminte la ce articol face referință, dar e vorba de comerțul cu Cipru. În paralel, in paralel în engleză. Asta nu înseamnă neapărat simultan, este vorba de o condiție. Și aș vrea să elimin acest în paralel în text. Acesta era obiectul, obiectivul amendamentului oral. Mulțumesc. Κύριε Πρόεδρε, έχει γίνει πολύ και σημαντική δουλειά και από... Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, doamna raportor, dar și raportorii din umbră au lucrat foarte bine. Permiteți-mi trei observații. În primul rând, în ceea ce privește compromisul cu numărul 20. Un clos. Cred că toți cei care se ocupă de chestiuni juridice în Parlamentul European consideră că un acord internațional nu poate fi acceptat a la cart, trebuie acceptat în totalitate, ceea ce s-a și întâmplat de către uh, Uniunea Europeană și în parte apoi ratificat și de parlamentele europene. De fapt, toate parlamentele europene din uh, Europa l-au ratificat, cu excepția Turciei. Și trebuie să ne remitim acest lucru și răspunsul nu vine acum din partea serviciilor juridice ale Comisiei, ci este vorba de uh, Direcția Generală care răspunde de relațiile dintre Uniunea Europeană și Turcia. De curând am adoptat și o rezoluție la Strasburg și la punctul C spuneam un clos reprezintă o parte integrantă a acquis comunitar. Domnul Papadakis s-a referit la decizia din 30 de iulie uh, a Curții Europene de Justiție, punctul 82. Chestiunea asta a fost rezolvată. Și mai există și alte modificări de la 390 la 396. Deci uh, și acolo Uh, putem spune că suntem de acord cu poziția adoptată de doamna raportor din umbră din partea PP. Iar reprezentantul Comisiei ar trebui totuși să facă o declarație în care să ne spună în ce măsură UNCLOS în totalitatea sa reprezintă o parte integrantă a acquis comunitar. De la compromisul 19, capitolul 31, unde este vorba și de politica în domeniul apărării, încă mai avem uh, de-a face cu un casus belli, deci o declarație de război către o țară vecină, Grecia. Și aici sunt uh, de acord cu ceea ce spune colegul vis-a-vis -vis de amendamentul 21, unde se sublinează acceptable to all. Deci uh, acest lucru nu poate fi acceptabil pentru toată lumea. Nu e vorba doar de acceptare aici, ci de o soluție mai amplă. Mulțumesc. Thank you, President. Um, first of all, I like to... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să o felicit pe Cathy Piri pentru deschiderea de care a dat dovadă și pentru faptul că a acceptat compromisuri care sunt o adevărată îmbunătățire a textului, în Motivul pentru care am ales să vorbesc uh, engleză este acela că am ascultat traducerea înainte și am considerat că nu a fost foarte precisă în ceea ce privește decizia Curții Europene de Justiție vis-a-vis -vis de UNCLOS. Și de aceea permiteți-mi să citesc din textul în engleză vis-a-vis de decizia Curții a înaltei camere din 2006 C249-03, unde la alineatul 82 se spune foarte clar, convenția a fost semnată de comunitate și aprobată prin decizia 98-92 și în conformitate cu jurisprudența curții, prevederile acestei convenții formează o parte integrantă a acquis comunitar. Mă întreb așadar, cum anume putem avea vreo îndoială vis-a-vis -vis de uh, faptul că UNCLOS face parte din uh, achiul comunitar. Și acum vis-a-vis -vis de o altă chestiune. Recent, făcând parte din GPC, într-o deplasare în Turcia, am avut întâlniri și cu opoziția din Turcia, pe care am considerat-o ca fiind pro-europeană. Aceste partide pro-europene din Turcia făceau presiuni asupra noastră să discutăm cu Erdogan și să-i spunem foarte clar că deschiderea unor uh, deschiderea mai multor capitole de negociere ar fi privită de, în Turcia ca o răsplată pentru politica uh, guvernului și nu ca uh, progrese înregistrate. Și mai permiteți câteva comentarii. Să nu uităm de rolul Turciei în ceea ce privește ISIS. Cu toții știm că Turcia, cel puțin la început, a fost implicată și cred că ar trebui să avem o atitudine foarte critică și în această privință. Și în ultimul rând, aș mai spune că în ceea ce privește legea internă cu privire la siguranță, cum spunea și uh, raportoarea, scurcirtuitarea procesului în justiție nu poate fi recompensat. Mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Giambaschi. Mulțumesc. Dragi colegi, comportamentul partidului de guvernământ din Turcia ar putea fi considerat ca fiind alarmat. Eu mă alătur felicitările adresate raportoarei și raportorilor din umbră, însă am considerat că trebuie să menționez câteva preocupări. Am modificările legislative în ceea ce privește libertatea de exprimare, libertatea presei, libertatea de a protesta sunt îngrijorătoare. În ceea ce privește presupusa finanțare a uh, uh, educării și antrenării uh, luptătorilor ISIS și disputele aferente, comportamentul unor înalți oficiali din guvernul Turciei vis-a-vis -vis de șefii de stat și de guvern care au vorbit în mod deschis despre genocidul armean, inclusiv uh, papa. Și um, Parlamentul din Bulgaria a redactat de asemenea o rezoluție prin care condamna genocidul armean. Aceste răspunsuri din partea Turciei arată că Turcia nu este pregătită să respecte legislația europeană și ar trebui condamnată această atitudine. Mulțumesc, domnule președinte. Cred și eu că nu a fost uh, deloc ușor pentru că Tipiri, prima dată în calitate de raportor, să facă față unui număr atât de mare. Felicitări în orice caz. Până la urmă, amendamentele ajung toate la lucrurile mai complicate și la detalii, dar cred că este important să nu pierdem din vedere imaginea de ansamblu. Amendamentele noastre reflectă problemele fundamentale și anume că creșterea economică din Turcia nu s-a reflectat și în ce, ce privește uh, îmbunătățirea condițiilor de viață a populației, dar și a unei mai mari uh, a drepturilor omului. De asemenea, uh, alte carențe se referă la sistemul judiciar. Trebuie să fim realiști și să recunoaștem că există interese clare pe care trebuie să le protejăm în relația UE-Turcia, fie că e vorba de comerț, securitate sau uh, modul în care să abordăm chestiunea refugiaților din Orientul Mijlociu. Important este să spunem încă o dată că eficacitatea și credibilitatea și Tăria acestui parteneriat UE-Turcia va depinde de succesul reformelor interne și, în acest sens, valorile noastre reprezintă un interes atunci când vorbim de Turcia. Mulțumesc! Doamna Harms, vreau să reiau de acolo de unde s-a oprit domnul Lambsdorff. Cred că este important ca procesul care a dus uh, guvernul uh, turc și Uniunea Europeană această situație trebuie reevaluat în mod negativ, pentru că și Turcia, de fapt, s-a cam îndepărtat uh, de către consensul uh, dorit inițial cu Uniunea Europeană, dar aici vinovați există în ambele părți și procesul de aderare nu a fost niciodată susținut în mod unitar de toate statele membre. Și acest lucru trebuie privit uh, și ca o răspundere europeană a lucrurilor care se întâmplă astăzi în Turcia. Dar important este întotdeauna să tratăm uh, actualitatea din acea țară și actualitatea din Turcia nu este una pozitivă. Critici ai uh, guvernului uh, sunt periclitați, dar nu numai astăzi, ci chiar și judecători care au uh, decis eliberarea unor jurnaliști se trezesc peste noapte uh, ca fiind ei însuși acuzați și uh, arestați. Deci aceste evoluții sunt dramatice și nu putem realiza ceva cu acest raport a doamnei Piri decât uh, dacă descriem cu sinceritate această situație din Turcia. Pentru că nu putem, datorită dorinței noastre de a avea relații mai strânse, să trecem cu vederea aceste lucruri și acest lucru îl datorăm și opoziției din Turcia și trebuie să uh, arătăm clar care au fost aceste greșeli ale guvernului din Turcia. Mulțumesc! Da, trebuie spus că doamna Piriș a dat uh, într-adevăr silință în acest raport însă trebuie să spun că nu există o parte turcă a Ciprului, ci o parte ocupată a Ciprului și nu există un președinte al comunității turco-cipriote, ci există un lider al zonelor ocupate. Și acum vis-a-vis -vis de raport se spune că trebuie să existe compatibilitate cu valorile Uniunii Europene. În ceea ce privește chestiunea curzilor, se vorbește de drepturile omului, iar în ceea ce privește Cipru, iată că de prima dată în istoria Parlamentului European venim cu o modalitate de soluție, dar se propun soluții care nu sunt compatibile cu achiul. O poziție britanică spune că uh, nu putem permite imixtiunea în chestiunea Ciprului. Iată deci o soluție care uh, nu poate fi impusă ci nu se face niciun fel de trimitere nici la principiile, nici la valorile Uniunii Europene, nici la declarația de la 21 septembrie, nici la protocolul de la Ankara. Amendamentele uh, care au fost incluse din partea noastră nu se regăsesc în compromisele doamnei Piri. Dacă se solicită soluționarea uh, chestiunii care privește Cipru, acest lucru trebuie să se bazează, să se bazeze pe declarația drepturilor omului. De aceea va trebui ca pe anumite părți să votăm separat. Nu se poate ca de fiecare dată când vorbim despre Turcia să uh, lăsăm în afară uh, problema Ciprului. Iar în ceea ce privește UNCLOS, domnul s a spus pe bună dreptate care este rolul Turciei. Domnul Akinji nu poate face niciun uh, pas fără să-i se spună ce are de făcut uh, de Ankara? Mai îmi permite să continui? Da, foarte pe scurt. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αφού συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să o felicit pe doamna raportor pentru eforturile pe care le-a făcut, abordând o temă atât de delicată. Oricum, permiteți-mi și mie o observație, dar și o întrebare. Aș dori să felicit și Turcia pentru deschiderea dialogului, dar mă întreb cum se poate numi un dialog comportamentul actual al Turciei. Pentru că cum anume se poate avansa cu negocierile de aderare când, în fapt, Turcia amenință Grecia, deci, prin urmare, și Uniunea Europeană vis-a-vis -vis de un element de drept recunoscut uh, în dreptul internațional. Turcia practic a uh, ocupat un stat suveran, partea de nord a Ciprului, în ceea ce privește refugiații. Turcia finanțează ea însăși venirea acestor refugiați prin intermediul unor traficanți pentru a-i transfera apoi mai departe către Grecia. Cum anume putem uh, uh, rezolva această problemă? Pentru că nu putem spune pur și simplu că este o chestiune bilaterală între cele două state. Pentru că, iată, cu un efort al nostru putem crea o altă problemă. Nu văd așadar cum anume pot uh, fi consolidate relațiile cu turcii ciprioți după uh, situația creată în urma invaziei Ciprului. Mulțumesc, care acum cuvântul uh, Comisia Europeană în calitate de director în exercițiu. Poate îmi spuneți ce înseamnă acest lucru. Uh, if you could give us an answer to this question. V-aș uh, întreba dacă ne puteți furniza un răspuns, mai ales în ceea ce privește chestiunea UNCLOS. Firstly, very briefly. Mulțumesc, domnule președinte. Voi avea o intervenție foarte scurtă. Vreau să spun că apreciem foarte mult acest raport care se referă la toate problemele cheie ale relației dintre Uniunea Europeană și Turcia. Suntem recunoscători și pentru pregătirea amendamentelor de compromis. În ce privește uh, problema uh, legată de un clos, vreau doar să subliniez uh, ceea ce s-a spus. Este vorba despre Eh, convenția semnată de Uniunea Europeană de toate statele membre, dar eh, există prevederi care se referă și la eh, probleme care țin exclusiv de competența Uniunii Europene, altele de competențe partajate și unele care țin doar de competența statelor naționale. Deci aici uh, uh, trimiterea la anumite aspecte ale achiului sunt corecte. Poate că va fi nevoie până la urmă și de clarificări bilaterale pe care unii uh, dintre cei care au intervenit le-au solicitat. Mulțumesc foarte mult. Doamna Piri, mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit. Dați-mi voie să răspund foarte pe scurt la câteva întrebări în legătură cu compromisul 21 referitor la Cipru. Solicitarea doamnei Sommer să revizuim ceea ce s-a convenit în ultima propoziție. Dincolo de faptul că noi uh, am negociat o oră și jumătate doar în legătură cu acest paragraf. A fost solicitarea doamnei Sommer să operăm această motivire și uh, din partea domnului Cafelogianis. Deci dacă acum PPE-ul uh, dorește să revenim la textul original, uh, așa cum s-a propus, nu am nimic împotrivă, dar dumneavoastră ați solicitat să operăm modificare în această ultimă propoziție poziție. În ce privește uh, această Comisie pentru persoanele dispărute țin seamă de solicitarea verzilor și de asemenea raportorului din partea ECR care mi-a adresat o scrisoare solicitându-mi un vot pe părți Eh, vă spun că aici este un pericol. Dacă vom începe să renegociem acest compromis care de asemenea ne-a solicitat o oră și jumătate de negociere, înseamnă să revenim la poziția inițială. Deci nu știu cum să procedăm. În ce privește un clos, mă bucur că și Comisia ne-a oferit aici lămuriri. Nici nu credeam că putea fi um, mai uh, bună clarificare decât cea oferită. Dar Sigur, tocmai de aceea am uh, căzut de acord ca serviciul juridic al Comisiei să se pronunțe în legătură cu această Convenție a Națiunilor Unite privind drepturile maritime, pentru că uh, trebuie să uh, anulăm eventual uh, propoziția care face trimitere la achiul comunitar uh, sau uh, să menținem solicitarea vis-a-vis -vis de Turcia să adere la un clos, trebuie să vedem cum procedăm. Iar în ce privește solicitarea verzilor vis-a-vis -vis de, de lites, de asemenea un subiect important în acest Parlament, da, ă, trebuie să ă, insistăm asupra menținerii deschise a procesului. Da, ă, negociem dar uh, va fi un proces uh, cu final deschis. Nu știm dacă se va ajunge până la urmă la el sau nu. Sunt de acord cu domnul Lambsdorff că am ajuns la un acord important în compromisul 1 să reafirmăm modul în care negocierile uh, s-au derulat până acum, pentru că nu au existat numai frustrări dinspre noi, dar și partea turcă a avut și a se semnalat frustrări. Deci trebuie să analizăm modul în care se poartă negocierile. Doamna Schrack și doamna Harms sunt de acord cu dumneavoastră eh, ca eh, valorile esențiale, reformele naționale în Turcia sunt esențiale în acest proces de negocieri și trebuie să rămână în continuare în centrul atenției noastre în timpul negocierilor dar eu cred că este un acord general susținut de toate grupurile politice că trebuie să ne concentrăm pe aceste probleme uh, care în Turcia încă, inclusiv în ce privește respectarea drepturilor fundamentale, nu funcționează cum trebuie. Domnule președinte, m-aș opri aici. Au existat și anumite solicitări în legătură cu amendamente individuale, dar vom reveni asupra lor când vom discuta lista de vot. Mulțumesc foarte mult, vă doresc mult uh, succes în negocierile care uh, urmează să mai aibă loc. Se întrezărește deja luminița de la capătul tunelului. Știm cu toții care sunt elementele critice din punctul nostru de vedere în relațiile cu Turcia. Știm că uh, rămâne încă un final deschis, dar știm și care este poziția noastră vis-a-vis -vis de ideea de a deveni membru al Uniunii Europene. Știm că Turcia nu este dușmanul nostru, pentru că avem interese vis-a-vis de Turcia, să avem în vedere aceste probleme, să reușim să ajungem la un compromis. Votul va avea loc luni 11 mai. Iar acum ne oprim aici, domnule Chefeianis, mai aveți ceva important de comunicat? Da, o scurtă observație, foarte scurtă, legată de regulament, dacă îmi permiteți. Stimate domnule președinte, în calitate de președinte al uh, delegației Uniunea Europeană Turcia, l-am ascultat pe reprezentantul Comisiei. El a făcut o declarație politică, nu o constatare uh, bazată pe legislație. Deci, uh, eu vreau să fac o trimitere asupra acestui aspect, pentru că eu cred că nu putem rezolva o greșeală comițând o altă greșeală. Deci eu cred că um, acordul un clos nu poate fi acceptat de către comisie a la carte. Acest lucru nu este corect. Da, bun, reținem argumentul dumneavoastră și credem că și raportoarea va face o propunere eh, asupra căreia vom vota luna viitoare. Acum avem o problemă. Raportul domnului Peion în legătură cu uh, MENA nu poate fi discutat în același uh, mod și la fel de amănunțit. Uh, Uh, ca cum am procedat până acum, pentru că deja au intrat în sală colegii din parlamentele naționale și domnul comisar Han este prezent. V-aș propune ca domnul comisar Han să ne facă o prezentare, după aceea colegul Cucan să vorbească în calitate de raportor pentru politica uh, noastră de vecinătate și pentru că și uh, problematica MENA de fapt este uh, cumva legată, să-i dăm uh, posibilitatea și domnului raportor Ion să intervină astfel încât să încercăm să implicăm acest raport în dezbatere. Dacă sunteți de acord să procedăm astfel, Dați-mi voie să îi salut cordial pe colegele și colegii noștri din Parlamentele Naționale, pentru că avem o dezbatere astăzi în legătură cu uh, politica noastră de vecinătate, inclusiv în pregătirea întâlnirii la nivel înalt în luna iunie. Sunt subiecte foarte interesante pentru noi iar pentru Parlamentul European este important să discutăm cu colegii noștri din Parlamentele Naționale această problematică. Vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați uh, asumat uh, efortul deplasării la Bruxelles și uh, l-aș invita pe domnul comisar Han să intervină, să ne pună la curent cu tematica. Mulțumesc, domnule președinte. Este o mare provocare. Doresc și eu să le spun venit colegilor din parlamentele naționale și sunt încântat să am acum ocazia să am un schimb de vederi cu dumneavoastră în legătură cu revizuirea uh, politicii de vecinătate a Uniunii Europene, pentru că avem un întreg uh, pachet de măsuri uh, în discuție, un dialog important și știu că există și un document uh, interesant al domnului Cucan și uh, intervențiile dumneavoastră cu siguranță ne vor vor fi utile pentru ca Uniunea Europeană pe viitor să poată contribui la o stabilitate comună, la o relație de prosperitate cu partenerii noștri. Știți că um, noi am avut un comunicat uh, în martie, ne-am întâlnit pe 25 martie cu dumneavoastră, v-am distribuit acest document și sperăm să fie util și pentru reprezentanții parlamentelor naționale. În patru puncte doresc să mă refer la această problemă. Ce putem face pentru a spori uh, modul în care colaborăm cu partenerii noștri. Trebuie să recunoaștem că există o mare diferențiere a partenerilor noștri, nu doar între Est și Sud. Țări ca Ucraina, Georgia, uh, Moldova își doresc o mai strânsă colaborare cu noi și trebuie să uh, vedem care sunt pașii noștri de intensificare a acestei colaborări existat o tranziție democratică inclusiv la țările din Sud. Am constatat acest lucru vizitând Tunisia dar relațiile politice și economice au fost consolidate și vis-a-vis de Maroc. Dar există alți parteneri din Est și Sud Uh, nu își doresc neapărat o asociere mai strânsă cu noi, așa cum uh, constatăm că este politica lor. În uh, parte se află sub presiunea altor vecini sau este propria lor decizie strategică. Deci trebuie să vedem în aceste circunstanțe cum trebuie să se dezvolte mm, politica noastră, trebuie să vedem care până la urmă este raportul între interesele noastre și provocări provocările legate de aceste relații. Deci, Trebuie să vedem care sunt și interesele comune pe care le partajează cu Uniunea Europeană. Deci trebuie să vedem cum putem colabora și cu vecinii vecinilor noștri pentru a vedea care sunt pașii angajamentelor noastre în politica comună de vecinătate. Trebuie să vedem și care sunt consecințele crizei din Siria, pentru că noi trebuie să putem valorifica politica noastră dar să nu fie percepută politica noastră ca fiind o poziție pe care Europa o impune partenerului, pentru că ne dorim un parteneriat între egali. Deci trebuie să vedem și dacă Uh, nu trebuie să depășim modelul care a funcționat până acum. Pentru cei care sunt dispuși, care sunt capabili, uh, trebuie să uh, propunem acorduri de creare a zonelor de liber schimb aprofundat și cuprinzător, dar există și alții în care nu există neapărat un interes în acest sens și atunci trebuie poate să fundamentăm întâi mai solid relațiile noastre, să colaborăm colaborăm în domeniul energetic, al migrației, mobilității, securității, bunei guvernanțe, dar în ce privește aspectele de securitate, până acum politica de vecinătate s-a bazat uh, exclusiv pe instrumentele comunității europene. Trebuie, de fapt, să înmănunchem toate instrumentele de care dispunem pentru a face față provocărilor cheie în diversele regiuni. Trebuie să existe o coerență a modului în care valorificăm instrumentele noastre pentru a face față unor provocări urgente și pentru a putea să ajutăm partenerii noștri. Există până acum și o radicalizare a terorismului care creează îngrijorare în rândul cetățenilor, de asemenea o proliferare a infracționalității în dar în ce privește Mediterana, cred că trebuie să demonstrăm că putem reacționa mai flexibil și să reacționăm la crize acolo unde apar ele, inclusiv bazându-ne pe instrumentele noastre financiare. Eu cred că facem progrese și în ce privește procesul de cooperare. În mijlocul lui aprilie am avut o întâlnire ministerială în Barcelona ă, remarcabilă întâlnire din mai multe puncte de vedere. Am uh, făcut o analiză a evoluțiilor din 2008 început. Au participat 34 de miniștri din Uniunea Europeană și din partea statelor partenere din sudul Uniunii Europene și uh, am discutat de asemenea modalitatea de a transforma politica de vecinătate într-una mai eficientă. A fost confirmată susținerea din partea partenerilor noștri din Sud pentru o colaborare mai strânsă, chiar dacă diversi parteneri nu au uh, aspirații identice. Întâlnirea de la Barcelona a demonstrat că și partenerii noștri își doresc uh, relații bazate pe Uh, egalitate. În ce privește vecinii noștri din Est, am avut de asemenea o întâlnire pe 28 aprilie, o reuniune ministerială privind parteneriatul estic pentru pregătirea reuniunii la nivel înalt din Riga din 21 și 22 mai. A fost o întâlnire importantă, inclusiv pentru uh, deputații europeni care au participat. Este clar că și partenerii își doresc o revizuire a acestei politici eh, care să țină seama de diversele ambiții existente. Iar în ce privește eh, pachetul de măsuri care a fost eh, adoptat în 2014 și a fost publicat pe 25 martie, au existat rezultatele uh, relațiilor noastre regionale, 14 rapoarte de progrese au fost publicate, inclusiv cu trimitere la drepturile omului, drepturile fundamentale, dezvoltarea economică, cooperare pe plan uman în domenii care țin de migrație, mobilitate, justiție, energie, transport. În 2014 acesta a fost un an de crize, de provocări majore, conflicte armate în Ucraina, atrocități, violări ale drepturilor omului eh, de către teroriștii din eh, Orientul Mijlociu, conflicte între Israel și Palestina, probleme mari legate de fluxurile de eh, imigranți. Deci, noi Uh, de multe ori a trebuit să facem față um, crizelor politice, crizelor umanitare care au apărut. Analiza uh, pachetului de uh, măsuri este prezintă o, o um, imagine mixtă. Georgia, Republica Moldova sunt dispuse să semneze acorduri de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare și au existat uh, conferințe care exprimă uh, dorința de a continua acest uh, această susținere pentru aceste țări. În ce privește Ucraina, de asemenea, a existat uh, progrese în ce privește legislația și dereglementarea. Uh, colaborăm uh, pentru realizarea unor reforme cheie mai bine orientate spre obiective. Azerbaijanul rămâne un partener economic important, dar uh, trebuie să existe o mai bună dezvoltare a societății civile. Iar în ce privește evoluțiile din uh, Tunisia și relațiile cu Marocul, de asemenea, relațiile au fost consolidate. Situația uh, politică și militară din Libia cu milițiile care creează situația conflictuală creează inclusiv un flux de migranți egipteni Egiptul își asumă un rol important uh, politic în regiune, dar uh, progresele economice nu sunt avansate. Procesul uh, de pace pace în Orientul Mijlociu nu a progresat ținând seama de problematica din Gaza. Au existat de asemenea în statele vecine fluxurile de refugiați din Siria, din Irak. Deci există probleme de uh, limitare a drepturilor omului în multe state uh, care sunt partenerele noastre. Iordania și Egiptul au întrerupt moratorul asupra pedepsei capitale și au executat uh, oameni. Deci trebuie să um, vedem, să punem în balanță aici toate aspectele, încercând să menținem dialogul strategic cu aceste țări. Acum, în ceea ce privește viitorul. Trebuie să găsim noi căi de a ne transmite mesajele, mesajele și noi căi de a fi ascultați. Eu aștept idei concrete care să dea rezultate pe termen mediu și scurt și sperăm de asemenea ca publicul să înțeleagă astfel de mesaje. Eurodeputații, precum și parlamentarii naționali, ar trebui de asemenea să informeze opinia publică din toate țările. E important ca circunscripțiile noastre uh, să se poată exprima și e important ca sugestiile alegătorilor dumneavoastră să ajungă la noi. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest schimb de opinii interesant. Domnul Cucan. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să-i urez un bun venit călduros, să le urez un bun venit călduros uh, reprezentanților parlamentelor naționale. De asemenea, mă bucur că avem ocazia de a discuta împreună cu dumnealor și cu comisarul Han aceste chestiuni legate de revizuirea politicii europene de vecinătate. E un format foarte bun pentru astfel de discuție. What is? Yes. My micro is on. I speak loudly. Microfonul meu e aprins și vorbesc suficient de tare. Ce vă deranjează? Care e problema? Pot continua? Le deci spuneam că e un format foarte bun pentru a discuta despre revizuirea politicii europene de vecinătate, deoarece cred că reprezentanții parlamentelor naționale uneori trebuie să abordeze probleme concrete care țin de politica noastră de vecinătate. E important să îi ascultăm pe oaspeții noștri astăzi și uh, să reflectăm la contribuțiile lor. În uh, declarația de la început, domnul Hans s-a referit la toate uh, Uh, aspectele pertinente legate de această discuție. permite permiteți-mi însă câteva comentarii pe scurt, care, comentarii care practic uh, constituie esența raportului meu. E un raport din proprie inițiativă prin care Parlamentul European dorește să contribuie la revizuirea acestei politici. Dacă e să ținem cont situația din, de pe ambele sectoare, deci din sud și uh, din răsărit, e clar că Uniunea Europeană ar trebui să se gândească la o revizuire a politicii sale. În momentul de față, majoritatea țărilor din uh, vecinătatea noastră sunt într-o situație foarte dificilă. Uh, E practic uh, opusul uh, ambițiilor noastre din 2004 când am lansat politica de vecinătate. Ambițiile noastre sunt aceleași, să avem uh, niște vecini uh, democrați, uh, țări prospere și sigure. Politica uh, de vecinătate a fost subminată și de criza economică, dar și de politica Rusiei, pe de altă parte, dar și de reacția noastră înceată la evoluțiile din estul Europei. Una din principalele idei din raport este să revenim la ce e important și anume la obiectivele noastre inițiale de a ajuta la uh, crearea unor, uh, unei vecinătăți uh, sigure și prospere. Avem același obiectiv, însă cum putem să-l atingem? În primul rând, politica de vecinătate ar trebui să se consolideze pe propriile merite. Trebuie să ținem cont de diferențele dintre partenerii noștri. Diferențierea e un cuvânt foarte important în raportul meu. În vecinătatea noastră ne confruntăm cu vecinătăți diferite, nu doar din punct de vedere geografic, ci și din punct de vedere um, material și um, din punct de vedere al capacității de a se implica cu Uniunea Europeană. Avem nevoie de eforturi mai bine țintite în funcție de diferitele contexte. Sprijinirea democrației și a statului de drept trebuie să fie elementul central din politica noastră de vecinătate. Și în această privință avem foarte mult know-how și uneori poate că know-how-ul e mai util decât banii. Trebuie de asemenea să consolidăm dimensiunea securitară a politicii de vecinătate. Securitatea și stabilitatea reprezintă niște elemente de bază ale acestei politici, însă dacă ne uităm la situația reală acum, din 16 țări din vecinătatea noastră, 11 sunt afectate direct de uh, diferite conflicte. Asta înseamnă că Uniunea Europeană se confruntă cu uh, provocări de securitate diferite, atât din sud cât și din est. Trebuie de asemenea să clădim parteneriate solide, bazate pe colaborare și pe relații contractuale. Trebuie să vedem de asemenea ce le putem oferi partenerilor noștri și să vedem de asemenea ce ne pot oferi și ei în schimb. Cooperarea nu trebuie văzută doar din perspectiva regională, ci și din perspectiva vecinilor vecinilor noștri. Deci asta înseamnă consolidarea relațiilor cu alți parteneri internaționali și cu alte organizații internaționale. UE trebuie să-și reia poziția de lider și să încurajeze comunitatea internațională uh, pentru a atinge obiective comune în zonă. În cele din urmă, trebuie să avem o vizibilitate sporită a Uniunii Europene în regiune. Politica noastră de vecinătate ar trebui să fie un vector al angajamentului nostru în această zonă. Dimensiunea politica de vecinătate trebuie să fie mult mai, motiv, mult uh, mai motivată din punct de vedere politic. Trebuie să existe întotdeauna uh, o motivație politică pentru tot ce se face, chiar și ceea ce e mai tehnic. De asemenea, ar fi important să avem niște emisari speciali uh, pentru sudul și pentru estul nostru, pentru a avea o legătură mai bună între instituții, respectiv statele membre și aceste regiuni, pentru a avea niște dezbateri tehnice și politice mai bine conturate. Discuțiile dificile din zilele astea s-a făcut această sugestie, însă cu un entuziasm căldice, l-aș spune eu. În orice caz, eu continu această discuție și, bineînțeles, e important să ținem cont de poziția diferitelor părți implicate. Deocamdată acestea sunt câteva din ideile principale din acest proiect de raport. Vă voi asculta cu mare atenție, voi vedea ce contribuții au și oaspeții noștri astăzi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Cucan. Domnul Peion are cuvântul. Ah, mă scuzați, cu domnul Potamkin să începem. Din Letonia, din Parlamentul Letoniei aveți cuvântul. Eu aș fi vrut să fac câteva comentarii în legătură cu situația actuală legată de țările vecine. Sau să mă refer de asemenea și la Armenia, o țară cu care avem contacte bune și cu care purtăm discuții în regulate în legătură cu situația din estul nostru. Cred că am comite o greșeală dacă ne-am reduce eforturile Uh, privind decizia Armeniei de a adera la Uniunea Vamală cu Rusia. Avem semnale clare din partea armenilor. Ei își doresc relații mai solide cu Uniunea Europeană, doresc să poată beneficia de experiența noastră, deci nu doresc practic să uh, închidă orice posibilitate de negocieri viitoare. De asemenea, se așteaptă la semnarea unui nou acord general între UE și Armenia în cadrul parteneriatului răsăritean la Riga. Câteva comentarii generale în legătură cu politica noastră de vecinătate. Cred că Uniunea Europeană a avut o abordare greșită prin care s-a încercat să se discute doar cu elitele liderilor noștri. Am văzut asta când am încercat să stabilim legătura cu Ianucovici în Ucraina. Cred că ar trebui să ne gândim mult mai mult la legăturile cu cetățenii, legături directe între cetățeni. Chiar și acum, cetățenii din Ucraina nu înțeleg care ar fi însemnătatea unui acord de asociere sau care e semnificația multor acorduri semnate de Ucraina și Uniunea Europeană. Regimul de eliberare a vizelor e un mesaj clar pentru ei, deci sunt niște avantaje clare pe care vor să le obțină, însă din păcate știm că nu se puteau aștepta la semnarea unui astfel de pachet de uh, liberalizare a vizelor la summitul de la Riga. Ce vreau să spun? Deci trebuie să fim mai activi față de societate în general. Să nu spunem doar cuvinte frumoase, ci să le dăm ocazia de a-și clădi propria viață la ei acasă. Și sper ca politica de vecinătate să fie cumva modificată pentru a ține cont de această sugestie. E practic tot ceea ce doream să vă spun. Uh, vă mulțumesc! Domnul Preda. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mă bucur că pot participa astăzi la acest schimb de vederi uh, pe marginea politicii europene de vecinătate, în prezența comisarului Han și în prezența raportorului Cucan, dar și, bineînțeles, în prezența membrilor parlamentelor naționale. Revizuirea politicii de vecinătate este foarte importantă și aș vrea să insist pe scurt asupra a trei puncte. În general, sub forma actuală, politica, această reformă a politicii trebuie să țină cont în primul rând de bilanțul actualei politici, dar și de contextul uh, actual din vecinătatea Uniunii Europene. De trei puncte vreau să subliniez. În primul rând, nevoia de a face o legătură clară între politica de vecinătate și politica externă. Să nu uităm niciodată faptul că politica de vecinătate e practic o ramură a politicii noastre externe. Ce înseamnă asta? Toate pozițiile noastre față de vecinătatea noastră trebuie să fie uh, coerente față de opțiunile noastre de politică externă și de aceea mă bucur că există o excelentă cooperare între comisarul Han și înalta reprezentantă Mogherini. Vă voi da un exemplu legat de estul Uniunii Europene. Există țări din vecinătatea noastră în răsărit care sunt supuse la presiuni enorme, sunt șantajate, amenințate, clar. Chiar sunt țări care trebuie să treacă și printr-un război, cum e cazul Ucrainei. În noua politică de vecinătate nu vom mai putea rămâne indiferenți la un astfel de context. Un al doilea punct, și acum și aici văd o diferență între documentul lansat la începutul lunii marți pentru consultări și raportul domnului Cucan, locul pe care noi îl uh, acordăm valorilor. Salut faptul că în uh, raportul domnului Cucan se face această trimitere clară la valorile importante pentru noi, libertatea, de expresie, democrația, dreptul opoziției de a se manifesta pe deplin și am deplâns prezența cam discretă în document, în documentul din martie la aceste trimiteri. Al treilea element, flexibilitatea. E un punct central din această reformă. Există un cadru care oferă această posibilitate de a acorda flexibilitate. Deoarece prin această politică noi trebuie să avem, să elaborăm niște relații diferite cu țările înconjurătoare în funcție de ambițiile și de capacitățile lor. E drept, pentru unele țări, politica de vecinătate poate să însemne un cadru de apropiere către Uniunea Europeană, eventual pentru o aderare, în schimb ce pentru alte țări nu poate fi vorba decât de un cadru de, co- de cooperare consolidată. Deci să fim clari în această privință. Nu trebuie să dăm impresia că politica de vecinătate e un cadru rigid care te duce în același loc, la același obiectiv. Deci iată cele trei puncte importante, după părerea mea. Deci politica de vecinătate trebuie să se concentreze pe promovarea valorilor noastre, trebuie să țină cont de context și să fie flexibilă pentru a putea sprijini în modul cel mai uh, oportun fiecare din aceste țări. Mulțumesc! Mr. Beckström. Domnul Beckström. Nu este în sală. Domnul Șovo. They've all asked for the floor. Cu toți au cerut cuvântul. Domnul Sărânzen. Doamna Sărânzen, mă scuzați. Ja, Leute, dann erkundigt euch da mal, wer da reden will. Ich gebe als erstes Wort in einem europäischen Parlament. Geht da mal hin und fragt. Ar trebui să știm exact care este lista vorbitorilor. Five names, nobody wants to... Am citit cinci nume, nimeni nu vrea să intervină. Ce? Vreau o listă a Parlamentului European. Sau tați mi pe cea cu... Domnul Peiu aici. Domnul Cristea. Domnule Cristian. Sunt prezența domnului Han în această dimineață, împreună cu colegii din Parlamentele Naționale. Este un uh, moment foarte bun de a avea acest uh, schimb de opinii, având în vedere faptul că săptămâna viitoare este deadline-ul pentru depunerea amendamentelor. Uh, doresc să adresez felicitări domnului raportor Cucan pentru raportul, dreptul de raport al domniei sale. Este un text consolidat, un text care uh, a preluat toate elementele discutate în uh, întâlnirile noastre anterioare pe tema revizuirii politicii europene de vecinătate. Uh, toate sau multe din lucrurile pe care le-am, le discutat, cum spuneam, toate de fapt sunt, sunt cuprinse acolo. Aș dori doar să subliniez faptul că statele acoperite de parteneriatul estic sunt uh, singurele state care uh, nu doar că au vocație europeană, dar și din punct de vedere geografic au toate sau pot avea toate, uh, toate elementele necesare pentru a deveni în timp state candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană. Și în acest context, domnule comisar, vă adresez uh, rugămintea de a ne oferi mai multe detalii referitor la declarația dumneavoastră cu privire la înghețarea extinderii Uniunii Europene în următorii 10 ani, având în vedere limitele uh, mandatului dumneavoastră instituțional, acela de 5 ani. Vă mulțumesc. Mr. Nimitz domnul Nemed din Parlamentul Maghiar. Bună dimineața! Vă mulțumesc, uh, Elmar, pentru că mi-ați dat cuvântul în primul rând. Dragi colegi, eu salut faptul că avem această ocazie de a ne întâlni. Noi, președinții ai comisiilor de afaceri externe din Parlamentele Naționale și Comisia din Parlamentul European, îi mulțumesc domnului Brock pentru faptul că ne întâlnim uh, fiecare șase luni. Ne aflăm înaintea summitului de la Riga și înaintea Consiliului uh, privind apărarea. Îmi exprim recunoștința față de comisarul Han pentru prezentarea făcută. Îi mulțumesc și domnului raportor Cucan pentru prezentarea raportului dumnealui. Aș avea trei comentarii subcinte referitoare la politica de vecinătate. În primul rând, domnule Han, aveți o, o sarcină foarte dificilă, deoarece trebuie să actualizați constant politica de vecinătate. Aceasta este diferită acum față de cum a fost în trecut. Eu cred că a venit momentul să integrăm politica de vecinătate în Uh, PESC și PESA. Și asta e provocarea care vă revine dumneavoastră. Trebuie să consolidați dimensiunea politicii de securitate, deoarece ne confruntăm cu războaie în vecinătatea noastră, războaie la răsărit, dar și la sud. Iar politica de vecinătate, deci de data asta trebuie să aibă de-a face cu războaie. Nu mai e vorba de chestiuni uh, obișnuite de zi cu zi. Deci, iată o provocare majoră pentru noi toți. Acum, al doilea comentariu. Probabil că e foarte important să ne dăm seama că, dat fiind că există un război uh, la sud și unul la est în paralel, trebuie să obținem, să păstrăm un echilibru între cele două dimensiuni ale politicii noastre de vecinătate. E condiția prealabilă pentru a păstra unitatea în cadrul Uniunii Europene și o condiție uh, sine qua non pentru a avea solidaritate în interiorul Uniunii Europene. Deci mă refer la noi toți, la toate statele membre. Deci dacă vom fi în stare să menținem acest echilibru, politica noastră de vecinătate poate fi încurunată de succes. Dacă nu, vom da greș. Va fi un exercițiu eșuat. Și al treilea lucru, summitul de la Riga, care se apropie cu pași repezi. Vreau să spun clar care e abordarea mea la acest summit. E summitul, cred eu, la care trebuie să dăm dovadă de solidaritate față de Ucraina. E principala noastră sarcină la summitul de la Riga. Trebuie să avem o prezență la nivel înalt, cât mai semnificativă, prin șef de stat și de guvern. Și trebuie să transmitem două mesaje importante uh, ucrainienilor. În primul rând, că putem să le dăm, să recunoaștem perspectiva lor de aderare la Uniunea Europeană. Uh, aceasta este soluția corectă la agresiunea Rusiei. Și în al doilea rând, trebuie să menționăm și trebuie să le oferim niște rezultate uh, care pot fi obținute, cum ar fi eliberarea uh, un regim fără vize. E ceva ce poate să facă. De asemenea și o fai de parcurs Uh, potrivită în vederea unui regim de eliberare a vizelor. Deci summitul de la Riga mm, merge dincolo de politica noastră externă, de PSAP sau de, de politica de vecinătate. Existența noastră e miza. Rolul instituțiilor europene e în joc. E vorba de moralitate și dacă nu vom fi în stare să transmitem acest mesaj la summitul de la Riga, probabil că acest summit nu va reprezenta o reușită. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Grupul meu ECR salută schimbul de opinii cu comisarul H și cu parlamentarii naționali. Acum 10 ani a fost primul raportor din această comisie în legătură cu politica europeană de vecinătate. După aia am fost raportor și la dimensiunea estică, atunci când s-au separat cele două dimensiuni. Și acum mă bucur că avem un raport reunit. E diferit de abordarea mea. E un raport care se bazează mai mult pe uh, principii, nu face uh, practic sugestii individuale statelor uh, respective. Domnule comisar Han, aveți dreptate. Nu poate să existe percepția uh, unei impunere a acestei politici. Astfel am dat uh, apă la moare euroscepticilor din țara mea, de exemplu, care vorbesc aici de un conflict între noi și Rusia. Bineînțeles că există și zvonuri cum că Rusia ar dori să controleze relațiile noastre cu uh, estul continentului. Noi ar trebui să facem tot posibilul pentru a avea um, cât mai multă prosperitate economică și democrație statelor din uh, spațiul post-sovietic. E important, de asemenea, să, să facem și niște gesturi uh, pozitive, să lăsăm porțile deschise unor țări precum Armenia, care, din păcate, acum sunt presate să adere la Uniunea Economică uh, impulsată de Rusia. De asemenea, țările din Orientul Mijlociu și din Nordul uh, Africii au suferit de război civil, suferă de jihadism, de conflicte, există uh, consecințe grave, tragice din punct de vedere umanitar. Nici tiranii secul, uh, seculari și nici uh, tiranii islamici nu pot fi o opțiune, nicăieri. O politică externă unitară pentru țări atât de diferite cum ar fi Algeria, Azerbaijan, Maroc, Moldova, deci e greu să ai asta, așa am spus-o de la an la an. Însă e bine să avem niște principii călăuzitoare și îmi plac alineatele de între 17 și 19. Acum 10 ani eu ceream ca și Kazakhstanul să poată să adere la politica de vecinătate. Ar trebui să revedem dacă Armenia și Kazahstanul, care probabil vor adera la Uniunea Eurasiatică la un moment dat, pot avea un statut mai specific sau un rol mai specific în cadrul politicii de vecinătate. Libera circulație, la care se face mm, aluzie în aliatul 33, e ceva problematic. Nu putem accepta libera circulație pentru întreaga regiune a politicii de vecinătate. Deja un concept uh, de regim fără vize ne pune probleme. În Marea Britanie avem mari probleme politice legate de libera circulație pentru statele membre UE. Deci gândiți-vă cât de complicat ar fi pentru noi să avem același sistem pentru întreaga politică de vecinătate. Și acum, în ceea ce vreți sugestiile pentru un emisar special din partea Consiliului, ar fi bine să ne gândim la așa ceva. Eu cred că e bine ca acești emisari să fie bazați uh, într-o anumită regiune și nu în fiecare stat uh, individual. Vă mulțumesc, doamna Eleonora Cimbro, din partea Camerei Deputaților din Italia. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc tuturor pentru faptul că avem această posibilitate de a discuta împreună. E important să revizuim politica europeană de vecinătate, e important să re- revizuim legăturile și um, relațiile cu vecinii noștri. Credem că e important că în raport există un echilibru între politica de vecinătate din est și cea din sud, însă, și spun asta ca reprezentant a Italiei, cred că trebuie să avem drept prioritate uh, dimensiunea sudică. Mai ales văzând ce se întâmplă în Marea Mediterană, în continentul african și în Orientul Mijlociu. Deci politica de vecinătate pentru Sud ar trebui să fie prioritară. Dincolo de acestea, cred că e important să ne punem uh, mai multe întrebări, așa cum am făcut-o și în Parlamentul nostru. Unul din principiile pe care se baza fosta politică de vecinătate era more for more, deci să dăm mai mult acelor țări care adoptă mai bine politici de tranziție democratică. Trebuie reconfirmat acest uh, principiu, însă să fim conștienți de faptul că pot apărea contradicții din cauza asta. Anumite țări care au întârziere în ceea ce vrește tranziția democratică primesc mai puține fonduri și asta are efecte foarte uh, grave asupra populației. Acum, pe ce ar trebui să ne concentrăm? Flexibilitatea. Ce înseamnă acest criteriu? să evităm în faza actuală să le dăm, să avem o abordare comună pentru toți. Ar trebui să ne concentrăm eforturile asupra țărilor care sunt mai avansate, de exemplu Tunisia. Ar trebui să mizăm pe procesele de integrare regională, atât în sud cât și în est. Mobilitatea e un factor hotărător pentru a înlesni migrația legală printr-o revizuire a sistemului de vize și mobilitatea circulară e importantă. Deci unii își părțesc țara pentru a munci sau pentru a studia, după care se întorc la ei acasă. Sunt doi factori importanți uh, asupra cărora ar trebui să punem accentul. Și închei spunându-vă că acest proces de revizuire ar trebui să ducă la niște rezultate concrete față de provocările actuale și viitoare trebuie revizuit mai ales uh, uh, modul în care stabilim relațiile cu sudul Europei. E o prioritate, e chiar o situație de urgență pentru noi toți. Mulțumesc! Mr. Nart. Domnul Nart. Lo siento, tengo la garganta bastante mal. Îmi pare rău, dar am probleme cu gâtul. Sunt de acord cu ceea ce spunea președintea Parlamentului Italian. Avem o problemă gravă în Sud și voi vorbi aici în calitate de spaniol. În primul rând, în Libia nu avem cu cine vorbi și deseori confundăm superstructura cu realitatea. Guvernul de la Tripoli și cel de la Trobuk sunt două ficțiuni. Realitatea este ce se întâmplă acolo și nu știu dacă avem parteneri reali sau teoretici. A doua chestiune. Israelul și Palestina. Eu cred în legalitatea internațională și când aceasta se încalcă, așa cum se întâmplă în Crimea, trebuie să se aplice sancțiuni. Însă, uh, pentru mine, uh, dacă calculăm uh, o distanță, trebuie să facă în toate direcțiile la fel, și în stânga și în dreapta. Ierusalimul, coloniile, coloniile, mă întreb de ce nu se aplică sancțiuni și articolul 2 al Convenției de Asociere, Acordului de Asociere, pentru că aceasta este o adevărată ipocrizie din partea noastră. În al treilea rând, acțiunea antiteroristă. Vorbim despre o astfel de acțiune, însă, în practică, lupta împotriva terorismului o fac Franța și Marea Britanie. Ei sunt cei care um, suferă și noi facem doar retorică când problema este aceeași pentru toată lumea. Europa ar trebui să fie prezentă cu acțiune militară efectivă și să nu lase responsabilitatea doar în mâinile celor două țări. În al patrulea rând, Siria. Realitatea nu este deloc plăcută acolo, dar trebuie să o acceptăm. Și de aceea atunci când realitatea nu corespunde așteptărilor, cu atât mai prost pentru realitate și tocmai asta facem noi. Inacțiunea noastră înseamnă că forțele laice moderate care se centrează în Consiliul Național Sirian practic nu mai există în ziua de astăzi. Ceea ce există astăzi este Nușra, Daesh, Curzi, există Haradesham, care este un alt tip de fundamentalist, fundamentalism susținut de Arabia Saudită și de Qatar și în mod tacit de Turcia și, uh, și regimul lui Assad susținut de creștini. Iată, deci ceea ce trebuie să promovăm este o politică realistă și nu a fantomelor, pentru că în fața tuturor acestor probleme v-aș ruga ca ceea ce este realitate să ducă la o politică eficientă și nu doar una de natură filozofică. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Goatca, din Lituania. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc domnului Brock pentru această inițiativă de a ne invita la dezbaterea în legătură cu politica europeană pentru afaceri externe. Dacă vorbim de politica de vecinătate, mă întreb dacă ea poate fi, dacă ea poate fi una unică, aplicabilă în aceeași formă în toate statele membre pentru că, de fapt, fiecare stat membru, printre care și Lituania, are proprii săi vecini și asta hotărăște în mare măsură caracteristici speciale ale politicii de vecinătate pentru fiecare stat membru. Cu toate acestea, cred că există și principii universale europene pentru politica de vecinătate care se aplică la toate statele membre în aceeași măsură. Principii care, așa cum s-a spus, ar trebui să se bazeze pe dreptul internațional, pe dorința de a trăi într-un mediu sigur și stabil, de a avea încredere în vecini, dar și aici ar trebui să spun încă o dată că până la urmă fiecare stat membru are vecini concreți. De exemplu, Lituania, din fericire sau din nefericire, are doi vecini dificili, Rusia și Belarusul, ale căror politici deseori se sincronizează și chiar și politica militară coincide de multe ori. Lituania are de vecin Rusia. Și ce înseamnă asta pentru noi? În primul rând, ce așteptăm de la uh, politica de vecinătate și de la summitul care va urma la Vilnius. Un reprezentant uh, al Franței, de exemplu, vorbea în mod favorabil despre politica externă față de Rusia. Însă să încercăm să schimbăm rolurile pentru o clipă, pentru că Lituania se confruntă cu amenințări diverse din partea Rusiei. Prima dintre ele ar avea de-a face cu energia nucleară. Pentru că nimeni nu poate verifica uh, condițiile de siguranță ale centralelor nucleare care sunt construite în apropiere de Lituania, în regiunea Kaliningradului. Deci aceasta ar fi o primă amenințare. Colegul meu, domnul să spunea același lucru. De pe 20 până pe 30 aprilie, forțele marine ale Rusiei au vizitat zona economică de patru ori și au îndepărtat navele suedeze de trei ori din cele patru. Era vorba de un proiect de legătură între Lituania și Suedia și, de fapt, această amenințare este enormă pentru noi. Un alt tip de amenințare este cel reprezentat de baza militară din Belarus. Zona Kaliningradului este puternic militarizată și trebuie să ținem cont de circumstanțe specifice atunci când vorbim de politică de vecinătate. Chiar în această dimineață a avut loc o dezbatere în legătură cu relațiile dintre UE și Rusia. Dacă această rezoluție se adoptă, atunci toate aceste elemente vor fi dezbătute la nivel european și vor avea consecințe foarte diferite din punctul de vedere al securității pentru statele baltice. Aș vrea de aceea să uh, felicit încă o dată pe colegul Landsbergis pentru că a lucrat atât de bine la această rezoluție. O altă chestiune este care sunt așteptările noastre de la summitul de la Riga pe politica de vecinătate. Nu este vorba aici doar de poziția mea personală. Este vorba de poziția Parlamentului Uh, lituanian și a comisiilor de afaceri externe și respectiv de afaceri uh, parlamentare europene. Summitul de la Riga ar trebui să prezinte o declarație și angajamente clare în care să se arate că acordul de asociere cu Georgia, Ucraina și Moldova sunt instrumente foarte eficiente care au ajutat aceste țări să își întărească stabilitatea economică și politică, să le crească rezistența la amenințările externe, dar că ele nu pot deveni obiectivul final pentru îndeplinirea aspirațiilor europene. Să se considere că perspectiva europeană pentru cele trei țări va fi dezbătută la summitul de la Riga și va fi un pas important înainte, confirmând obligațiile europene care sunt conferite noilor parteneri europeni pe drumul integrării europene. O astfel de decizie ar reprezenta un impuls puternic pe calea reformelor democratice și ar prezenta o foaie de parcurs foarte clară în vederea apartenenței la UE, reprezentând primul pas înainte după summitul de la Vilnius din 2013. Și ținând cont de condițiile favorabile acordate prin regimul de vize cetățenilor din Moldova, Măsuri asemănătoare ar trebui să se ia și față de cetățenii din Georgia și Ucraina și să se prezinte date, termene clare la care regimul vizelor s-ar liberaliza. Astfel de decizii sunt esențiale și uh, demonstrează cât de puternică este politica de vecinătate ele ar susține și mai multe reforme și ar transmite mesaje clare cetățenilor din aceste țări. Parlamentele naționale doresc să grăbească procesele din cadrul acordurilor de asociere cu cele trei țări care se află acum în fază de ratificare, cu țările care n-au făcut-o încă. Mulțumesc! Sa. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Sunt de acord cu toți cei care spun că flexibilitatea, focusarea, diferențierea și uh, propria răspundere trebuie să rămână principii de bază în această reformare atât de necesară a politicii europene de vecinătate. Acum haideți să subliniem câteva elemente concrete în acest sens. Care este situația LGBT în diferitele state? Cum arată lucrurile la noi? Cum anume se aplică Cartea Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene? Ca valori de referință. Care este situația presei. Deci există niște așteptări concrete vis-a-vis -vis de situația din aceste țări și în dezvoltarea relațiilor cu Uniunea Europeană. Ar trebui de asemenea că atunci când uh, discutăm despre acordul cu privire la uh, servicii, să punct uităm și aspectul uh, liberei circulații. Întreaba, întrebarea este dacă noi suntem pregătiți pentru acest lucru. Apoi trebuie să vedem care sunt și premisele economice și pentru politica de vecinătate. De aceea cred că se impune această disjungere între politica de vecinătate și politica de aderare și să nu enunțăm uh, niște speranțe deșarte și va trebui să facem tot posibilul pentru ca și la nivelul societății, atât în est cât și în sud, să aibă loc evoluții și modernizări. Acestea sunt întrebările pe care aș dori să le enunț și vis-a-vis -vis de reformularea politicii de vecinătate, lucruri care se leagă și de fluxurile de migranți din Marea Mediterană. Întrebarea este de ce, până la urmă, sunt nevoiți să plece din propriile țări. Sunt întrebări care trebuie avute în vedere la revizuirea politicii europene de uh, vecinătate. Mulțumesc. Eric Mayer vom Mulțumesc și acum domnul Eric Mayer în Parlamentul țărilor de jos. Mulțumesc, domnule președinte. Politica de vecinătate s-a dezvoltat plecând de la valurile de extindere din 2003 uh, și 2007. Și a, uh, acest lucru l-am înțeles pe vremea când eram a, uh, membru al acestui parlament. Era vorba de zona care înconjura Uniunea Europeană și simbolul pe care îl reprezenta și atracția pe care o reprezenta UE. Însă în ziua de astăzi situația este diferită. Nu este vorba doar de a avea o politică și o relație de vecinătate bună. Există acorduri care sunt partea aderării, însă unii nu-și doresc aceste lucruri și câteodată există conflicte și contradicții. Iată de ce ah, aceste dezbateri sunt foarte dificile și politicile sunt dificil de implementat. Vedem acest lucru în Ucraina, de exemplu, unde Austria, Ungaria și Polonia și-ar dori să se asigure că această țară intră în UE, însă ah, dacă vedem ce se întâmplă în estul Ucrainei, ei nu-și doresc să fie membri ai UE, doresc doar o cooperare mai strânsă cu Rusia. Ce înseamnă asta până la urmă, dacă vorbim despre acorduri și despre susținerea acordată Ucrainei? Înseamnă că aceasta ar putea duce la conflicte interne, deci ar trebui să fim foarte precauți. Este un lucru pe care îl constatăm și în Moldova și în Georgia. Cele două sunt țări care uh, se află pe lista uh, țărilor care doresc să ajungă la un astfel de acord, însă asta înseamnă ca Uniunea Europeană să intre în tot felul de conflicte. Pentru că Moldova și Georgia au regiuni care nu uh, sunt controlate, au scăpat de sub control. Deci întrebarea pentru noi este uh, cum putem, uh, prin această politică de vecinătate, să evităm astfel de situații de conflict. Bineînțeles, aceasta are legătură și cu problema solidarității și a solidarității de tip militar. Raportul Kukan face o referință la cooperarea cu organisme din afara UE de exemplu Liga Statelor Arabe, însă ceea ce nu se menționează în raport este situația din Rusia sau care are legătură cu Rusia și Uniunea Economică Eurasiatică. Deci, aceasta înseamnă că ar putea apărea situații conflictuale, iar politica de vecinătate cred că ar trebui să fie de așa natură încât să ne asigure relații bune cu vecinii și, mai mult decât atât, să evite apariția de noi conflicte cu vecinii vecinilor. Deci trebuie să evităm acest lucru pentru că noi nu dorim ca mod voit sau nevoit să alimentăm și mai mult aceste situații de conflict. Lituania și Letonia, de bine că au un vecin care reprezintă o amenințare pentru ele și cred că aceste țări merită uh, protecție așa cum o merită oricine, însă pe de altă parte trebuie să fim conștienți de faptul că Uniunea Europeană în ansamblul său nu ar trebui să fie atrasă în și mai multe conflicte doar uh, pentru a proteja aceste țări. Mulțumesc și acum doamna Lochbiller. Danke, Herr Vorsitzender, und auch danke, Herr Kommissar Hahn. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului comisar Han pentru declarația făcută. Aș dori și eu să mă refer la politica de vecinătate din Sud și să mă refer punctual la câteva dintre aceste țări. În ceea ce privește Tunisia, colega din Parlamentul European afirma că există evoluții pozitive pe care și noi, la rândul nostru, le susținem. Și aici, în Parlamentul European, cerem, de fapt, ca și Tunisia să fie tratată cu aceeași intensitate, respectiv susținută cu aceeași intensitate ca și Ucraina. Și permiteți-mi să-l citesc pe colegul Panțeri, uh, care a făcut această afirmație și a susținut-o data trecută. Apoi uh, sunt uh, convinsă că este important uh, ca în politica de vecinătate sudică să analizăm situația din diferitele țări și să vedem ce se întâmplă sub aspectul respectării drepturilor omului și a statului de drept. Acest lucru ar trebui să fie o prioritate pentru noi. Să vedem că există limitări ale libertății de exprimare și o subjugare până la urmă a organizațiilor uh, civile. Domnule comisar, spuneați că uh, s-a renunțat uh, la moratoriu în ceea ce privește pedeapsa capitală. Cred că aici trebuie să avem drepta, grijă și să nu apelăm la o relativizare a standardelor în ceea ce privește drepturile omului. În plus, sigur, atunci când uh, constatăm îmbunătățiri, ar trebui evidențiate și susținute aceste țări. În special, însă, renunțarea la pedepsa capitală și ratificarea uh, Curții uh, Penale Internaționale ar trebui Um, punctate în mod deosebit și Tunisia a făcut acest lucru deja. În ceea ce privește Libia, vom avea o audiere separată în comisia noastră în această după-amiază, dar și aici este important să existe un um, guvern de Uniune Națională și Uniunea Europeană susține un astfel de demers. Iar după ce va putea lucra acest guvern, atunci va trebui să susținem crearea unor instituții de stat care să și funcționeze, astfel încât uh, nu milițiile de pe stradă să uh, facă legea. Now I'd like to give the floor to Mr. Mulțumesc. Și acum dau cuvântul domnului Borbeli, care este președintele Comisiei de Afaceri Externe din România. Mulțumesc. Dragi colegi, Am început uh, foarte bine cu acest document consultativ și avem uh, valori fundamentale la nivelul UE și termene pe care trebuie să le analizăm, pentru că vedeți că în document sunt foarte multe întrebări. Unele dintre ele au primit răspunsuri, însă altele doar uh, răspunsuri parțiale pentru că vorbim aici de relații mai aprofundate, despre vecinii vecinilor și, bineînțeles, ne gândim aici la Rusia și ceilalți vecini din Sud. Vorbim despre liberalizarea regimului vizelor, despre conflicte și stabilitate, care a, uh, au căpătat a, uh, un nou sens acum aceste două concepte. Deci trebuie să facem o analiză aprofundată și să încheiem până la sfârșitul lunii iunie această evaluare, astfel încât până la sfârșitul anului să oferim răspunsuri clare. Și mă refer aici în special la parteneriatul estic, Ucraina, Moldova și Georgia Bineînțeles, uh, România este frontiera estică a NATO, avem uh, Moldova și Ucraina, drept vecini, și trebuie să fim foarte atenți pentru că Uniunea Europeană reacționează foarte uh, lent după Maidan și după Crimea. Ne-am dat seama că e vorba de chestiuni foarte delicate și că trebuie să dăm dovadă de solidaritate în acțiunile noastre. Trebuie să oferim răspunsuri clare pentru acele țări care hotărăsc în mod voluntar să se apropie politic de Uniunea Europeană și în ceea ce privește regimul vizelor, liberalizarea acestora, în ceea ce privește programe sectoriale. Iată, a, summitul parteneriatului estic este o oportunitate bună pentru a le dezbate. Și există și o chestiune delicată, cea a minorităților în mai multe țări. În uh, Ucraina, de exemplu, avem o minoritate română și maghiară. Știm că există o lege bine cunoscută a limbilor regionale, care trebuie analizată și la nivel european, să vedem ce înseamnă sau ce va însemna pe viitor această chestiune delicată. Deci, uh, cred că putem până la sfârșitul anului, pentru că este un an crucial, să profităm de timp pentru a oferi răspunsuri clare la toate aceste întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc. Aș vrea să-i rog pe colegi, pentru că văd că 15 au cerut să ia cuvântul, să vă limitați la două minute și jumătate, pentru că domnul comisar va trebui să plece după orele 12-15, are un alt angajament. Și acum, domnul Casteldo. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, vreau să spun bun venit colegilor noștri de la Parlamentele Naționale și voi continua în italiană. Am să mă opresc observațiile mele, în special la parteneriatul sudic, pentru că uh, partea de est are uh, un număr mare de avocați. Eu cred că proiectul domnului Cuca, în care se fundamentează pe principii, este unul interesant. Vă reamintesc însă că, din punctul nostru de vedere, drepturile omului trebuie de asemenea să fie împărtășite și promovate în uh, țările noastre partenere, astfel încât să nu uh, se creeze impresia că aceste drepturi li se impun uh, partenerilor noștri. Și, de asemenea, de, ar trebui să avem uh, un dialog cu islamul reformist, cel puțin pe flancul sudic. Această abordare ar trebui de asemenea să um, beneficieze de uh, așa numită soft power, deci să nu se impună aceste lucruri, pentru că pe termen lung altfel s-ar putea ajunge la o destabilizare și mai mare. Și în plus, și eforturile de finanțare din partea Uniunii Europene ar trebui să fie mai mari și pe bună dreptate, așa cum spunea și colegul Nard, ar trebui să facem și un efort uh, important uh, pentru a da dovadă de mai multă coerență și nu să folosim unități de măsură diferite. Pentru că în cazul Tunisiei, de pildă, am senzația că nu s-au făcut destule vis-a-vis -vis de efortul economic uh, pentru țările din parteneriatul estic. De aceea sunt uh, perfect de acord cu uh, ceea ce uh, s-a spus, că Tunisia ar trebui să aibă aceeași greutate ca și Kievul. Sigur, este important ca vecinii noștri să fie tratați nu doar ca deci să nu abordăm doar vecinătatea noastră imediată, ci și pe vecinii, vecinilor noștri, pentru că uh, mulți dintre emigranți provin, de fapt, din zona dintre Teheran și Riad. De aceea trebuie să combatem orice formă de finanțare a acestor conflicte. Trebuie să găsim pe flancul meridional o strategie care să permită o redistribuire a bogăției și intervine președintele și pre- Permiteți-mi să închei cu o scurtă observație vis-a-vis -vis de emigrație. Așa cum s-a dispus recent de către Consiliu, trebuie să abandonăm această politică a minutelor de Uh, tăcere, pentru că politica noastră până la urmă a dus la necesitatea unor astfel de uh, situații. Ana Nostopulă are acum cuvântul. Partea Comisiei de Apărare a Parlamentului Elen. Να βρεθούμε εδώ στην Επιτροπή και να συζητήσουμε μερικά προβλήματα που... Mulțumesc. Mulțumesc pentru ocazia de dialoga astăzi despre anumite probleme care ne afectează pe toți. În primul rând, politica europeană de vecinătate a nu s-a bucurat neapărat de un uh, succes, trebuie spus pentru că vecinătatea Uniunii Europene, iată, este o zonă destabilizată de războaie și de crize. Și de aceea se impune întrebarea de ce există această destabilizare și cum se poate uh, face ceva. Este, iată, și cea mai mare provocare a primei părți a secolului 21. Un motiv uh, al destabilizării vecinătății Uniunii Europene este de fapt cea mai mare problemă și anume lipsa unei abordări comune a statelor membre vis-a-vis -vis de politica externă pe care și-o doresc. Pe de altă parte, nu există nicio politică internă comună deci avem un regres la nivelul Uniunii Europene în acest sens, ceea ce este o mare problemă. Dacă acum vrem să găsim un răspuns la modul de revizuire a politicii europene de vecinătate, trebuie mai întâi să dăm un răspuns la întrebarea ce politică sau ce identitate ne dorim pentru Uniunea Europeană și vecinătatea acesteia. Și aș dori să mai adaug un lucru. E important ca flancul sudic să joace un rol important. Face parte din ve- politica de vecinătate, dar uh, zona Mediteranei ar trebui să beneficieze de un accent mai mare. Trebuie de asemenea ținut cont însă și de realitățile din fiecare dintre statele din vecinătatea noastră mediterană uh, trebuie să beneficieze de o mai mare atenție datorită fluxurilor uh, migratorii și vecinii noștri de la Mediterană trebuie să capete o importanță mai mare pentru că nu putem să nu ținem cont uh, și de Siria în acest context, iar pe flancul estic și de Rusia. Mulțumesc, doamnă Anastopolă. Acum aș dori să dau cuvântul uh, unui număr de trei uh, deputați din Parlamentele Naționale, domnul Perestrelo din uh, partea Comisiei pentru Apărare, în primul rând. Dragi eh, colegi. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Noi considerăm că politica europeană de vecinătate nu poate fi separată de cea de afaceri externe, pentru că aceasta le-ar slăbi, le-ar vulnerabiliza pe ambele. Dacă am împărți politica de vecinătate în două sau trei în funcție de regiune, în funcție de vecinătate, Cred că am ajunge la o politică de vecinătate mai fragilă. Noi considerăm că e nevoie de o, o articulare foarte bună între politica de vecinătate și cea externă pentru a include toată politica de vecinătate împreună, bineînțeles cu specificități pentru fiecare regiune sau chiar în funcție de fiecare țară în parte. Totuși, um, ținând cont de dezbaterea care are loc uh, deseori pe această temă, se ajunge la concluzii care uh, vulnerabilizează uh, politica europeană de vecinătate. Și dacă se încearcă um, o direcționare a PEV către o regiune sau alta, practic se lasă departe alte aspecte importante pentru aceasta. Nu putem analiza pe de o parte războaiele, pe de o parte terorismul și să lăsăm uh, cu totul altă parte imigrația. Mai ales pentru că vorbim despre un continent, atunci când e vorba de imigrație, care este probabil uh, cel mai mare uh, continent din punct de vedere al imigranților pe care l-a produs de-a lungul omenirii. Deci nu putem uita acest lucru și nu putem uh, crea acum o adevărată fortăreață în Europa, lăsând deoparte uh, probleme foarte grave cu care ne confruntăm. Avem nevoie de o politică de vecinătate care să țină cont de viitoarele probleme, o politică de vecinătate care să țină cont de ce se va întâmpla pentru a evita posibile probleme pe viitor dar uh, nu putem uh, lăsa deoparte ce se întâmplă în alte zone, în sud, în Mediterană și uh, catastrofele umane pe care le-am văzut acolo. Mulțumesc și acum am să dau cuvântul colegului din Malta, din partea Comisiei de Afaceri Externe. Domnul Fenic. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră aici. Documentul consultativ care ne-a fost prezentat este foarte interesant, în special atunci când e vorba de regiunea sudică a UE, unde știm că conflictul a fost în creștere în ultimii ani. Noi suntem îngrijorați în special în legătură cu ce se întâmplă în Libia, însă n-am să mă centrez asupra Libiei, pentru că vom avea timp spre seară pentru a dezbate situația Libiei. Libiei. Există însă elemente care pun sub semnul întrebării în legătură cu angajamentul manifestat de anumite țări din Sud față de Uniunea Europeană. Se pare că nu toți partenerii noștri doresc să aibă o relație specială cu UE uh, în baza uh, turismului și a integrării. Și există parteneri care sunt mai puțin angajați sau chiar deloc atunci când e vorba de politicile noastre pentru a avea o legătură mai bună cu ei și cred că în special în regiunea din sudul Mediteranei și în Orientul Mijlociu există o temă pe care n-am valorat-o îndeajuns și anume faptul că avem de-a face cu o cultură complet diferită de normele și valorile noastre. O cultură, și acesta este un comentariu pe care l-a făcut un um, diplomat maltez uh, foarte experimentat, care a lucrat foarte mult uh, timp în astfel de țări de cultură musulmană. El spunea că aceste țări consideră că eforturile pe care le face Uniunea Europeană pentru ca aceste țări să împărtășească valorile UE reprezintă o amenințare pentru ei și pentru valorile lor și, din, păcate, din păcate, în ziua de astăzi se vorbește și despre amenințarea valorilor religioase. Deci trebuie să facem această diferențiere culturală chiar și între aceste țări, între ele, pentru că dacă nu, nu putem evalua lipsa acestui interes față de noi. Abordarea noastră le spune că îi susținem atâta timp cât vor face și vor aplica valorile noastre și nu asta vor ei. Nu așa fac ei lucrurile și am văzut-o de multe ori atunci când avem de-a face cu lumea arabă, pentru că trebuie să petreci foarte mult timp și nu doar ore, întâi ca să te împrietenești și după aceea când există încredere, poți să vorbești cu ei despre alte lucruri. Ei au senzația că noi facem exact de andoaselea. Vrei întâi uh, să faci afaceri și după aceea vine problema impunerii valorilor. Și dacă vorbim de flexibilitate față de aceste țări, este important acest element și trebuie să facem astfel de eforturi, pentru că dacă nu, nu vom vedea, nu vom înregistra progrese în alte țări, uh, așa cum le-am văzut în uh, Tunisia, care se află la an lumină față de ce se întâmplă în regiune. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Fenec, și acum dau cuvântul domnului Guy Michel uh, din partea adunării naționale franceze. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Într-adevăr, nu putem uh, separa politica de vecinătate de politica externă, pentru că este o parte importantă a acesteia. Salutăm, bineînțeles, toate eforturile făcute uh, de înaltul reprezentant și de toți partenerii săi pentru a dinamiza această politică externă și pentru a avea o relație de încredere nu doar cu vecinii cei mai apropiați din Est sau din Sud, ci și cu țările din Orientul Mijlociu și apropiat, țări din bazinul Mediteranei. Bineînțeles, există și consecințe de ordin financiar, însă este important să avem această relație de încredere cu noi noștri vecini. Dacă dorim să înțelegem cu adevărat eventuale crize ce ar putea apăra, trebuie să facem astfel de eforturi. Un al doilea comentariu. Salut, bineînțeles, um, eforturile făcute la nivelul celor trei grupuri de lucru în cadrul documentului consultativ și suntem de acord asupra principiilor care au fost subliniate. Un al treilea comentariu se referă la mm, speranțele și așteptările de a adera din partea anumitor țări și mă întreb dacă trebuie să oferim speranțe de șarte sau mm, dacă trebuie din potrivă să ne asigurăm că întărim relațiile noastre culturale, economice, de securitate și să dăm răspund, bineînțeles, întrebărilor care sunt puse din partea țărilor din Sud față de problema terorismului, pentru că ei sunt interesați de o strategie pe termen mediu și lung. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul domnului Hautala, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi vorbi din perspectiva adunării parlamentare Euronest. Această dezbatere pe tema valorilor este într-adevăr utilă, însă Partidele politice europene sunt foarte active în domeniul parteneriatului estic. Responsabilitatea lor este uh, uriașă pentru că partidele europene alături de partidele partener dezbată, dezbat toate aceste probleme, problema drepturilor omului, a statului de drept, a progreselor în ceea ce privește reforma justiției și așa mai departe. Dar cred că una din uh, marile probleme ale parteneriatului estic a fost că n-a reușit să mențină securitatea la nivel european, ba chiar din potrivă. Domnul Cucan sublinia pe bună dreptate nevoia unui element uh, de securitate mult mai puternic în acest parteneriat estic. Însă aș dori să aflu care este poziția domnului comisar Han ce ar putea face Uniunea Europeană, Parlamentul European și Parlamentele Naționale pentru a pune capăt acestor conflicte care se întăresc și sunt și mai înghețate decât erau în trecut atunci când am început parteneriatul estic. Există uh, o adevărată problemă pentru că multe persoane își părăsesc țara din cauza acestor conflicte înghețate. Cum putem face ca măsurile de construire a încrederei să fie mai vizibile? Un al doilea comentariu. În documentul Comisiei și în raportul, proiectul de raport al domnului Cucan, se vorbește de nevoia de a vorbi cu vecinii despre vecini. Acesta este un concept esențial și atunci mă întreb cum putem face progrese cu Rusia care pune atât de multă presiune asupra partenerilor noștri. Mulțumesc, doamna Hautala este copreședinte al Euronest și acum dau cuvântul domnului Austreviciutius. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Există două puncte care au fost prezentate aici, însă înainte de a mă referi la acestea, vreau să vă spun că grupul ALDE consideră politica de vecinătate ca un instrument esențial pentru asigurarea prosperității, stabilității și a parteneriatului în jurul UE. Și acum revin la cele două elemente cu care nu sunt de acord. În primul rând, politica de vecinătate europeană nu aduce instabilitate și conflicte sau motive de conflicte. Există țări care pun în pericol politica de vecinătate europei și valorile europene și trebuie să o spunem în mod deschis, pentru că altfel ajungem la o dezbatere într-un adevărat cerc vicios. În al doilea rând, n-ar trebui să fim pesimiști atunci când evaluăm rezultatele PEV. Există într-adevăr tendințe diferite, rezultate variate, însă trebuie să menținem uh, oarecum o mentalitate deschisă față de rezultatele de până acum. În ceea ce privește parteneriatul estic, de exemplu, avem în sfârșit țări care și-au luat angajamente clare în domeniul reformelor. Și țările care nu fac reforme sunt principalele țări unde se ajunge la instabilitate. Într-adevăr, cooperarea cu țările vecine din regiune. Cooperarea regională, în special la nivel parlamentar, este esențială, de aceea, dragi colegi, v-aș ruga să întăriți acțiunea dumneavoastră în acest domeniu. Și un ultim comentariu. Politica de vecinătate nu este doar una din politicile externe ale UE. Aș dori ca Comisia să vină cu noi propuneri pentru a avea noi sectoare de cooperare cu vecinii noștri, de exemplu imigrația, pe care am putea o rezolva prin o astfel de cooperare, comerțul, standardele și așa mai departe. Iată, deci mai avem multe căi de explorat. Mulțumesc! Mulțumesc, Petrus! Și acum dau cuvântul doamnei Sacorafa. Mulțumesc. Domnule comisar, Consider că este un lucru foarte bun uh, faptul că Comisia Europeană a decis acum să facă o revizuire a politicii europene de vecinătate. Și asta și prin intermediul unor consultări cu parlamentele naționale, chiar dacă termenul este unul destul de strâns. Acum aș dori să mă refer punctual la câteva aspecte trebuie să ținem cont și de interesele în ansamblu ale societății și nu doar de um, ținut cont de interesele elitelor politice și economice. Apoi, trebuie de asemenea analizate um, aceste elemente ale revizuirii și în perspectiva unei viziuni politice documentul uh, comun de consultare, precum și rezoluția Parlamentului European în ceea ce privește revizuirea politicii europene de vicinătate, descrie, de fapt, situația destul de precară din uh, zonă, însă cred că mai e nevoie și de adăugarea dimensiunii uh, Uh, pentru populație din aceste țări, pentru că în ansamblu nu poate uh, fi considerată o politică a prieteniei. În ceea ce privește abordarea noastră vis-a-vis -vis de parteneriatul estic și sudic, există uh, în momentul de față, de fapt, un mare decalaj și între nordul și sudul Europei. Și această problemă trebuie abordată. Și apoi, se dorește un parteneriat uh, de pe poziții egale, însă acest lucru nu își găsește răsfrângerea și în modul în care se acționează acum în interiorul uh, Europei. O țară precum Germania, care plătește uh, dobânzi negative, poate fi considerată pe picior de egalitate cu alte țări? Trebuie să ne gândim dacă viziunea pe care o oferă Europa este una atractivă pentru cetățeni și dacă uh, duce la o mai bună soluție de conviețuire pentru toată lumea. Mulțumesc! Uh, au mai rămas șase persoane care doresc să intervină. Vă rog să respectați un minut și jumătate pentru ca și domnul comisar să mai aibă ocazia să ofere un răspuns. Domnul Astis. Mulțumesc, foarte succint. Noi încercăm să uh, exportăm uh, cumva valorile noastre, vrem uh, să găsim un consens uh, cu privire la modul în care să facem acest lucru și există și anumite uh, elemente de geopolitică pe care trebuie să le avem în vedere și de asemenea și chestiunea nucleară atunci când uh, ne gândim la Rusia. Rusia își dorește să se extindă în continuare, e clar acest lucru, asta și în direcția Uniunii Europene, ceea ce reprezintă până la urmă o amenințare existențială. Din punct de vedere geopolitic, pe continentul euroasiatic uh, suntem uh, implicați aici, asta și uh, făcând abstracție doar de Ucraina. Deci trebuie să colaborăm nu doar cu țările din vecinătatea estică, ci și cu cele din cea sudică, date fiind problemele cu care se confruntă cu aceste țări. Tunisia, iată un uh, exemplu pozitiv. O țară care trece printr-o perioadă de tranziție. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Paet. Mulțumesc foarte mult. Singura modalitate prin care Uniunea Europeană poate avea succes în relațiile uh, internaționale este uh, în a începe cu vecinii noștri direcți, pentru că altfel nu văd cum credem că am putea avea succes în alte părți ale lumii. Summitul de la Riga este extrem de important. Și, și mai important uh, este să nu creștem uh, nivelul de dezamăgire. Și va trebui să ne propunem uh, obiective concrete pentru acest summit. Un uh, astfel de lucru ar fi acordul de facilitare a vizelor. Avem un exemplu cu Moldova. Sunt deja 75.000 de locuitori din Transnistria care au decis să uh, își facă pașaport uh, moldovenesc. Sper așadar că pentru summitul de la Riga vor exista pași concreți în ceea ce privește un acord de facilitare a vizelor pentru Ucraina și Georgia. Doamna Vergia, acum un minut. mon tour, je voudrais remercier Mulțumesc. Aș vrea și eu să mulțumesc domnului comisar Han pentru uh, prezentarea acestui document în legătură cu progresele PEV. Eu cred că există mai multe semne de îngrijorare aici, în special în ceea ce privește progresele democratice și situația drepturilor omului și aici sunt de acord cu colegul meu Helmut Schulz. <clears throat> Reluarea execuțiilor în Iordania și Egipt uh, reprezintă de asemenea un mesaj și un simbol foarte trist, așa cum uh, condamnările și procesele uh, pe bandă rulantă, practic, în Egipt. Și acum aș vrea să insist asupra Tunisiei. Tunisia este țara unde a început primăvara arabă, care, în ciuda dificultăților, continuă procesul de tranziție democratică. Așa cum doamna Morenghini a zis, știți că situația socială este foarte tensionată pentru că nu s-au făcut încă reforme economice și sociale. Principalul actor, UGTT, a lansat un apel în acest uh, sens și noi trebuie să reacționăm, trebuie să cerem uh, Uh, mobilitatea circulară și liberalizarea vizelor, pentru că nu se poate uh, pune problema readmisiei fără o mobilitate reală. Trebuie să acordăm deci prioritatea acestei țări în cadrul uh, PEV-ului sudic. Dacă dorim o acțiune puternică în regiune, atunci trebuie să reacționăm în ceea ce privește Tunisia și vreau să cer o atitudine fermă din partea domnului comisar. Domnul Lopez, vă rog. Seré telegrafic, atunci. Da, foarte pe scurt, domnule președinte. Telegrafic. În primul rând, nu trebuie să confundăm PEF cu politica de extindere, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani. Cred că este important acest lucru. În al doilea rând, să menținem unitatea și coerența PEF, însă să aprofundăm principiul diferențierii acestei politici în funcție de țară și zonă. În al treilea rând, să se acordă mai mare atenție vecinătății din sud. Ceea ce s-a întâmplat în Mediterană în ultimele săptămâni arată că n-am acordat destul atenție nici măcar aici la Parlamentul European, lucru care trebuie reamintit. Libia, Siria și Israelul și Palestina, care au o capacitate deosebit de mare de a destabiliza întreaga regiune. 4 trebuie să dezvoltăm mecanismele de cooperare regională cu Uniunea pentru Mediterană și Asocierea, Asociația Orientală. În al cincilea rând, trebuie să reamintesc, un jurnalist vorbea despre inelul de foc în jurul Europei și cred că ceva am greșit și noi ca să ni se întâmple ce se întâmplă astăzi. Trebuie să învățăm din greșelile noastre. Mulțumesc acum domnul Meseri și după aceea domnul Boștinaru. Mulțumesc foarte mult. Permiteți-mi să-l felicit pe domnul raportor, domnul Cucan, pentru excelentul proiect de raport. Eu unul sunt un susținător al ideii de trimis special, deci vă puteți baza pe mine. Vrem să mă refer la un lucru. Cred că ar trebui să susținem în parteneriatul estic perspectiva aderării. Ar trebui să facem acest lucru dacă chiar intenționăm acest lucru. Dacă nu, atunci uh, chiar dacă uh, nu, ar, nu este o perspectivă pe termen mediu sau lung, avem totuși trei uh, țări cu parteneriate de și acorduri de liber schimb. Și aceste măsuri au costuri. La aderările precedente, aceste costuri au fost compensate cu fonduri structurale. Aceste țări nu beneficiază de acest lucru și trebuie să găsim o soluție, poate vreun fel de reprezentare și pentru uh, termenul mediu sau lung, în decursul căruia nu sunt încă membri, dar trebuie găsit o soluție. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Boștinaru. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dacă summitul de la Riga e să aibă succes, atunci ar trebui să tragem învățămintele de pe urma summitului de la Vilnius, pentru că atât în est cât și în sud avem uh, schimbări dramatice și nu în bine, din potrivă. În est vedem că Rusia devine o amenințare directă și reală că și la adresa unor Uh, țări membre, lucru care nu este abordat așa cum trebuie în politica de vecinătate. Și al doilea lucru nu se referă la obsesia românilor sau a țărilor baltice în ceea ce privește amenințarea Rusiei. Dar dacă țările scandinave, dintre care două sunt membre NATO și două nu, decid un pact de apărare, atunci lucrurile au o întorsătură serioasă. Și să nu uităm propaganda rusească care se referă atât la spațiul UE-NATO, ca un fel de unealtă uh, într-un pilon uh, al cincelea. Și în final, a spune de pe acum că în următorii 10 ani nu va avea loc nicio extindere, nu e un mod înțelept și nu uh, fără nici credibilitate pentru poziția noastră în lume. Ar trebui să reanalizăm uh, poziția noastră vis-a-vis -vis de extindere. Mulțumesc foarte mult. Eu consider că aceste uh, lucruri uh, sunt uh, perfect la cunoștința domnului uh, comisar. Îmi uh, cer scuze acum pentru cei care au fost obligați să intervină mai puțin, dar din păcate astfel de lucruri se întâmplă în astfel de întâlniri. Eu sper că domnul comisar uh, ne va putea oferi câteva răspunsuri, ca de pildă acordul de liberalizare a vizelor pentru summitul de la Riga, dar acum uh, voi da cuvânt, voi ceda locul domnului Sarius Volski. Uh, Mulțumesc! Eu cred că această dezbatere a arătat, în special pentru reprezentanții din parlamentele naționale, că este bine ca acest uh, schimb uh, de opinii să aibă loc periodic, pentru că una din marile noastre probleme este aceea că nu ne cunoaștem suficient de bine, nu doar personal, ci și uh, în ceea ce privește abordările vis-a-vis -vis de anumite teme. Iar această dezbatere de astăzi ne-a arătat că și la nivel național pot exista opinii diferite. În al doilea rând, vreau să spun în mod clar și răspicat că din perspectiva Comisiei și din propria mea perspectivă, valorile europene nu sunt negociabile. Nu există pedeapsă capitală cu abordare soft sau abordare hard. Este doar de un fel și ea trebuie respinsă și trebuie reacționat ca atare din partea noastră. s-a întrebat cum anume ne putem asigura că valorile noastre și convingerile noastre pot fi aplicate și în vecinătatea noastră, și anume în așa fel încât să nu se ajungă la reacții negative. Și aici uh, și am alocat și mai multe fonduri decât în trecut pentru promovarea societății civile din aceste țări acelei societăți civile care se implică pentru promovarea valorilor europene care noi le considerăm importante. Cred de asemenea că susținerea evoluției economice din țările noastre vecine reprezintă un aspect uh, foarte important dar trebuie să existe această întrepătrundere și cu valorile europene, pentru că nu vor putea atrage investitori străini aceste țări decât dacă există o încredere în uh, libertatea presei, în uh, justiție, în statul de drept și așa mai departe. Dacă nu există această certitudine, orice investitor va avea reținere în a merge acolo. Iar în ceea ce privește promovarea evoluției economice, și aceasta duce până la urmă la reducerea instabilității dintr-o anumită zonă și modelul european se bazează pe acest lucru printr-o uh, colaborare mai bună la nivel economic, uh, putem și pacifica anumite zone. Și deci, dacă ne uităm la nivelul relațiilor economice din regiune, se evidențiază clar unde trebuie să acționăm cu mai multe pârghii. 28 de state membre UE și 14 state din Balcani și din zona mediteraneană. Deci, 42 de țări în total. Dacă analizăm aceste țări ca un bloc, atunci schimbele comerciale din interiorul Uniunii Europene e 90%, comerțul dintre statele UE și celelalte 14 țări este undeva la 7 până la 8%, iar nivelul relațiilor comerciale între cele 14 state e undeva între 2 și 3%, ceea ce evidențiază foarte clar de ce această regiune este atât de instabilă. Pentru că nici la nivel regional nu există o cooperare economică care, în ultimă instanță, să poată fi un garant pentru o conviețuire pașnică. De aceea, unul din obiectivele noastre ar trebui să fie și susținerea o, unor astfel de inițiative subregionale, ca de pildă în Maghreb. Maghrebul este <clears throat> cea mai puțin dezvoltată structură uh, regională la nivel mondial. Deci va trebui să acționăm și aici. Dar, și acum Revin la Tunisia, unde am fost într-o deplasare doar săptămâna trecută. Nu se poate ca partenerii noștri să trebuie să-și asume răspunderea. Am fost la o conferință unde ministrul de finanțe tunisian mi-a spus destul de direct că dacă Europa nu va finanța mai mult, atunci întregul model tunisian este periclitat. Deci nu ne revine răspunderea dacă nu plătim. Doamnelor și domnile, noi suntem pregătiți să venim cu susținere, dar și responsabile de la fața locului trebuie să aibă o proprie contribuție. Trebuie să se asigure că pun în aplicare reformele, că aplică măsuri menite să atragă investitori străini. La conferința de la Barcelona am avut și o discuție cu reprezentanții ai firmelor care doresc să uh, se implice în sudul Mediteranei. Deci, cum vă spuneam, noi putem avea un rol de susținere, dar treaba trebuie făcută de responsabilii de la fața locului, de care trebuie să-și asume răspunderea cu susținerea noastră. Eu cred că această combinație realistă trebuie să existe. Iar în ceea ce privește sintagma more for more sau mai mult uh, pentru mai mult, uh, Tunisia nu va avea de pierdut. Pentru că intenția noastră este de a concentra fondurile astfel încât lucrurile să se resimtă până la urmă și în interiorul țării. Și foarte pe scurt, atunci când este vorba de modul în care abordăm, îi abordăm pe vecinii vecinilor noștri. Și nu e vorba doar de Rusia, ci și de statele din Golf și de mm, statele uh, la sud de Sahara. Într-adevăr, avem nevoie de contacte mai multe și în această privință, pentru că, iată, aici uh, politica de vecinătate europeană are și o dimensiune de politică de securitate până la urmă. Sunt uh, multe domenii de politică care trebuie acoperite. S-a uh, vorbit despre securitate, dar e vorba și de energie, de care nu s-a amintit uh, astăzi prea mult și trebuie intensificate relațiile cu țările nu doar din Est, ci și din Sud. Dar dacă îmi permiteți, pentru că unii dintre dumneavoastră s-au referit la Armenia. Iată o dovadă de flexibilitate din partea noastră. S-a spus că Armenia a avut un um, acord de liber schimb uh, gata negociat cu Uniunea Europeană și datorită presiunilor din exterior, în speța Rusiei, s-a oprit această semnare. Și, prin urmare, Armenia a optat pentru Uniunea Euroasiatică, chiar dacă are în continuare interes pentru o colaborare cu Uniunea Europeană. Noi uh, am analizat situația și nu am spus că nu, nu este posibil. Procesul de evaluare a fost um, încheiat în martie anul trecut pentru a vedea în ce măsură cele două componente sunt um, posibile Uh, și în uh, următoarele luni vom uh, veni cu o propunere pentru statele membre pentru a obține un mandat de negociere cu Armenia în acest sens. Iată, deci, o dovadă a modului în care știm să reacționăm și flexibil, anticipând pentru a nu îi pun într-o situație imposibilă pe partenerii noștri, pentru că sper că am învățat această lecție, să nu fim prea ambițioși și să ținem cont de dorințele și perspectivele celor care vor să se apropie de Europa, desigur, dar că trebuie în același timp să găsim căi uh, împreună pentru că această apropiere să fie una de succes și să poată fi acceptată de toate părțile. Dacă vorbim acum de summitul de la Riga și liberalizarea vizelor, noi urmărim o metodologie strictă vis-a-vis -vis de modul în care am putea um, opta pentru această cale în diferitele țări. Am uh, finalizat acum uh, analiza în ceea ce privește Ucraina și Georgia, iar în uh, săptămâna viitoare vom face un raport în acest sens. Sunt convins că vom găsi o perspectivă pentru aceste țări dacă și acestea vor face eforturi să remedieze acele puncte rămase încă în discuție. Pe asta în următoarele săptămâni sau luni. În aceste condiții va putea exista și un raport pozitiv uh, din partea noastră, care va constitui baza uh, pentru decizia statelor membre la urma urmelor. În final, aș dori să vă mulțumesc pentru această dezbatere și vreau să vă asigur că din partea Comisiei nu acordăm uh, o atenție diferită uh, vecinătății sudice sau celei estice, lucru care de fapt nu e posibil uh, în baza structurii noastre de organizare. Și am spus acest lucru în repetate rânduri și îl repet astăzi. Avem o structură bugetară care prevede o repartizare a resurselor de 2 la 1 în favoarea Sudului și această repartizare nu se va modifica nici în viitor. Încercăm să tratăm uh, diferitele țări în mod echilibrat, chiar dacă în atenția publicului se află pe rând poate uh, diferite țări. La nivel comisiei acordăm uh, o atenție sporită fluxului de emigranți din Mediterană și în special uh, tragediilor care se întâmplă în Mediterană, dar statistic numărul este mai mare a celor care vin uh, pe uscat, ceea ce nu ne face însă să trecem uh, cu vederea ce se întâmplă în Mediterană și să va fi nevoie să facem toate eforturile posibile pentru a opri aceste tragedii și va trebui să facem, sigur, acest lucru cu respectarea legislației internaționale. În ansamblu, aș apela la dumneavoastră solicitându-vă înțelegerea că e vorba întotdeauna de situații complexe și nu trebuie să mărim această complexitate prin crearea de noi structuri. Noi trebuie să avem o abordare structurată, ceea ce nu e un lucru ușor la nivelul Comisiei Europene, dar important este să avem rezultate Sigur, discuții prealabile, dar rezultatele trebuie să fie în favoarea oamenilor care trăiesc și muncesc acolo, dar și în interesul celor care vor să vină la noi și care au aspirații și pe care trebuie să-i avem în vedere. Mulțumesc încă o dată pentru această dezbatere. Mulțumesc celor care au venit aici din partea parlamentelor naționale. Uh, uh, Mulțumesc, domnule comisar. Două cuvinte în concluzie. Cred că această dezbatere demonstrează că politica de vecinătate este un domeniu de maximă importanță pentru Uniunea Europeană. Este însă o politică aflată acum sub o anumită presiune pentru că vremurile sunt de așa natură. Noi trebuie să acționăm însă prin proiecte foarte ambițioase, trebuie să ne revizuim politica de vecinătate, dar putem să o uh, revizuim în diverse moduri, fie să o sporim, fie să o diminuăm. Uh, eu cred însă că este nevoie de o consolidare și nici de cum să uh, reducem ambițiile noastre. Condițiile geopolitice sunt uh, o provocare, necesită mai mari eforturi, dar sigur că exercită o presiune și asupra vecinilor noștri pentru a-și democratiza societățile. Și uh, Putem continua elaborarea acestei politici împreună cu domnul comisar Han și cu toți cei uh, implicați direct în problemele de politică de vecinătate din uh, Parlamentul European, dar și statele membre uh, au obligațiile lor, pentru că este o politică care nu ține strict de obiectivele Bruselului, ci este o politică europeană. Deci vă rugăm, stimați colegi din Parlamentele Naționale, alături alăturați-vă eforturilor noastre pentru a elabora politică uh, corespunzătoare. Mulțumesc foarte mult. Două informații tehnice. Prânzul îl veți avea în uh, restaurantul uh, prezidențial la etajul 1 și după aceea la orele 15 ne reîntâlnim în această sală.